Da.

Cari colleghi, buonasera. Dragi colegi, bună ziua! O să redeschidem reuniunea de astăzi și vreau să-l salut pe Wolfgang Gerst, vicepreședinte al Comitetului Constituțional al Consiliului Național al Austriei și uh, îi dau cuvântul domnului Gerst. Aveți cuvântul 4 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult, mă bucur să fiu aici la această întâlnire. Stimați deputați în Parlamentul European, stimați deputați în Parlamentele Naționale, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la această întâlnire interparlamentară și la posibilitatea de a deschide chiar această ședință. În calitate de vicepreședinte al Comitetului Constituțional al uh, Consiliului nostru național, uh, aș putea, pot să vă spun câteva chestiuni din perspectivă um, austriacă și a Parlamentului nostru. Buna implementare a Parlamentului uh, European, uh, a legislației comunitare în legislație națională este o premiză importantă pentru buna funcționare a Uniunii Europene. Aplicarea acestui leg, uh, acestei legislații um, ține de organele de punere în aplicare a legii la nivel național și de aceea statele membre au o răspundere deosebită aici. Care este rolul unui parlament național în acest context? În primul rând, este important ca parlamentele naționale să aibă posibilitatea, înainte de adoptarea a unei, unui proiect legislativ, uh, să, ex, uh, să epuizeze toate um, posibilitățile de dezbatere, iar tratatul de la Lisabona ne-a permis o extindere a competențelor parlamentelor naționale. Mai multe instrumente au fost garantate pentru ca uh, Parlamentul și uh, european, dar și parlamentele naționale să participe mai bine la legiferare. Cel mai important instrument pe care îl are Parlamentul Austriac din 1991 este posibilitatea ca membrii uh, Parlamentului să își exprime părerea uh, față de uh, proiectele legislative, dar și să uh, prezinte avize motivate în cadrul procedurii de subsidiaritate. Întărirea principiului de subsidiaritate este una din prioritățile președinției austriece. Prin acest principiu, motoul uh, președinției noastre, o Europa care protejează, trebuie să fie pus în aplicare concret pentru a avea o Uniune Europeană mai puternică și mai democratică. Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții pentru provocări mari, cum ar fi migrația, siguranța, uh, și schimbările climatice și ar trebui să se abțină la probleme la care statele membre și regiunile pot să decidă mai bine la nivelul lor. Prin aceasta se aduce un omagiu al uh, motoului Uniunii Europene Uniți în diversitate. Tratatele europene trebuie respectate. În domenii care sunt deja bine reglementate, cum ar fi, de exemplu, piața unică, trebuie să se mizeze pe punerea în aplicare și evaluarea legislației pentru ca să se creeze valoarea adăugată și este bine să se creeze noi reglementări. Salut activitatea Task Force-ului pentru subsidiaritate și sper ca recomandările făcute de aceasta să fie preluate cât de repede, mai ales extinderea termenii de la 8, termenului de la 8 la 12 săptămâni pentru avize. În punerea în aplicare a dialogului politic pe care l-a propus Comisia în 2006, Parlamentul austriac, și aici vorbesc de ambele camere, de uh, Național Rad, Consiliul Național și de a doua cameră, să uh, se implice în uh, deciziile luate la nivelul european, astfel încât problemele de politică europeană să fie dezbătute la ambele nivele. Bundesratul în Austria este Camera Landurilor, de fapt, a doua cameră și care dă avize Parlamentului European. Aceasta face parte din mecanismele principiului de subsidiaritate și um, această cameră își exprimă acest drept. Mecanismul are o valoare politică foarte mare și în practică. Această această cameră a landurilor um, trimite în mod regulat uh, poziții față de Parlamentul European. Dincolo de aceasta, există un schimb de opinii constant între parlamentele naționale, de exemplu la întâlnirile interparlamentare la Bruxelles sau în forurile interparlamentare, cum ar fi COSAC-ul, uh, care s-a uh, reunit chiar săptămâna trecută la Viena. Salut uh, invitația Parlamentului European și sper ca părerile parlamentelor naționale vor putea să fie considerate de către Parlamentul European ca având aceeași valoare și ca putând fi introduse în procedura de legiferare europeană. Parlamentul uh, austriac are la dispoziție în dreptul european un spectru larg de instrumente. În cazul uh, directivelor europene, Parlamentul Național are și dreptul să își folosească marja de decizie a unui stat membru așa cum este prevăzut. De aceea, după părerea mea, subsidiaritatea și proporționalitatea ar trebui să ne ghideze și cred că ar trebui să fie mai multe directive decât regulamente în general. Aș vrea să vă vorbesc despre proiectul de suprareglementare gold plating al Parlamentului Austriac, care s-a bazat pe o um, legislație la nivelul uh, european și care a arătat că multe lucruri au fost suprareglementate la acest nivel și au îngreunat viața cetățenilor. Scopul acestui proiect este să se elimineze birocrația și să se, uh, nu se mai asocieze birocrația cu implementarea normelor UE. Mă refer aici la obligații de raportare, obligații de acreditare, uh, de verificare, care de multe ori sunt, sunt nu sunt necesare. Și aș dori să subliniez și că o implicare foarte puternică a parlamentelor înainte de adoptarea unui uh, act legislativ la nivel european ar putea să ducă la o mai bună și corectă aplicare a lui. După cum spuneam și înainte, punerea în aplicare a dreptului comunitar este de datoria organelor de punere în aplicare a legii, adică a executivului. Dacă există posibilități de îmbunătățire, rămâne de uh, evaluat de către membrul uh, fiecărui uh, guvern. Însă în Parlamentul European și în Parlamentul Austriac există drepturi de control, cum ar fi dreptul de interpretare, interpelare, dreptul de rezoluție, dreptul de investigație. În ședințele Național Ratului Austriac, însă există și posibilitatea de a avea uh, discuții despre Europa, așa numitele ore europene, la care drept, uh, parlamentarii noștri au dreptul să intervină, dar nu au dreptul de vot. Membrii guvernului pot de asemenea să da declarații despre subiecte europene, cum se întâmplă întotdeauna înainte de summiturile europene. În comisiile de specialitate există dezbateri despre Uniunea Europeană și subiecte de actualitate. Acest aceste foruri, comisiile, pot să pună întrebări către miniștrii de resort și ei sunt obligați să răspundă. În fie, înainte de fiecare Consiliu European, la noi există un, o comisie specială, principală europeană. Și aici ministrul de externe vine să răspundă la întrebări. De asemenea, șeful de guvern poate să dea un aviz despre, și să relateze despre comportamentul pe care îl va avea la Consiliu și poziția sa. Dezbaterea cu un membru al uh, guvernului este nu numai posibilă din perspectiva aplicării legii, ci se și exercită în mod regulat. Aș dori de aceea, în concluzie, să subliniez că parlamentele naționale aveau un rol inițial doar pentru statul membru, pentru politica internă față de, Uniunea, față de guvern, dar acum și-au putut extinde aceste competențe și către politicile europene și către exteriorul țării pentru punerea în aplicare a dreptului european. Aceste uh, instrumente sunt extrem de utile. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur să avem o dezbatere fructuoasă. Mulțumesc foarte mult, domnule Gerstl. Aș dori să spun două cuvinte despre un subiect atât de important, despre care am avut posibilitatea astăzi să alegem și să ascultăm multe păreri interesante. Reprezentanții parlamentelor uh, naționale vor vorbi cu siguranță despre dificultățile de punere în aplicare a legislației europene într-un sistem care are mai multe nivele decizionale și o pluralitate a factorilor decizionali. Suntem conștienți de uh, dificultățile punerii în aplicare de către statele membre a normelor europene, care derivează, derivă din diferențele de natură juridică, dar și uh, din uh, neclaritatea câteodată a legislației europene. O transpunere incorrectă a actelor legislative europene are un impact negativ asupra pieței interne, creează o insecuritate juridică, împiedică cetățenii și întreprinderile să beneficieze de avantajele pe care le oferă, de fapt, legislația europeană. Pentru Parlamentul European, care este colegislator, garantarea unei aplicări uh, corecte și uh, din punct de vedere temporal și din punct de vedere factual este esențială. Parlamentul are un de foarte multe de control Um, întrebări parlamentare, comisii de anchetă pentru eventuale abuzuri uh, sau cazuri de proastă administrație în ceea ce privește dreptul comunitar. Poate să intervină în toate sectoarele politice ale Uniunii, iar Parlamentul European primește și foarte multe petiții din partea cetățenilor care de multe ori fac uh, așa încât uh, Comisia Europeană să adopte o propunere legislativă sau să lanseze o procedură de infracțiune împotriva statelor membre. Pe baza raportului Comisiei Juridice, Parlamentul European adoptă anual și o rezoluție cu privire la controlul aplicării dreptului uh, Uniunii Europene. În ultima rezoluție din 14 iunie 2018, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorările față de numărul ridicat de proceduri de um, infringement care sunt în perol. Este foarte important să se rezolve cât mai repede aceste cazuri și este important ca să se pună în aplicare legislația europeană așa cum este prevăzut în calendar. Punerea în aplicare a dreptului european necesită eforturi uh, comune și o colaborare mai strânsă între Uniunea Europeană și instituțiile naționale în procesul legislativ și în toate etapele sale pregătirea, adoptarea legislației, dar și controlul post-legislativ și corecta aplicare a legislației sunt esențiale. Trebuie de aceea să înțelegem că o îmbunătățire a relațiilor între Parlamentul European și Parlamentele Naționale este o plusvaloare evidentă. Participarea activă și oportună la momentul care trebuie la elaborarea legislației este esențială pentru ca să garantăm legitimitate și eficiență și deci credibilitatea politicii și a legislației europene. Pentru ca să aprofundăm tema, avem acum ocazia să ascultăm doi experți care vor avea 15 minute fiecare ca să-și prezinte studiul. Aș vrea, vă rog frumos, să nu depășiți aceste 15 minute și după aceea vom avea intervenții din partea parlamentelor uh, naționale, Italia, Grecia, Germania și după aceea vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vreau să-l salut pe Wim Wurmans, care este profesor de drept constituțional și administrativ la Leyen și vreau să vă dau cuvântul acum timp de 15 minute, vă rog. Uh, dank, danke, merci, grazie, gracias, thank you. Ms. Chair, uh, and the organizers uh, for the invitation. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc organizatorilor pentru această invitație de a mărătura aceste dezbateri pe o temă foarte importantă. Câteva cuvinte. Uh, bun, am venit aici pentru un briefing și într-adevăr va fi foarte scurt. Deci o să încerc să prezint cât mai pe scurt un punct de vedere și aș vrea să continui de acolo de unde s-au oprit uh, antevorbitorii, doamna președinte și domnul Gerstl. Deci uh, este vorba despre provocările cu care se confruntă parlamentele naționale în ceea ce privește transpunerea și implementarea. Bun, dacă am fi discutat această mm, temă cu uh, câteva decenii în urmă ar fi fost uh, foarte scurt răspunsul, în 5 minute, practic, pentru că parlamentele anterior nu dispuneau, nu aveau un cuvânt de spus în uh, procesul de transpunere a legislației europene ci aveau doar așa marginal posibilitatea să-și exprime punctul de vedere în cadrul Consiliului. Însă, de atunci, de-a lungul acestor 40 de ani, uh, s-au schimbat multe în această privință. Was that if I wave my magic wand, there would happen something? Ah, here... Bun, am căutam butonul, mă așteptam să meargă, iată că a și funcționat. Bun, parlamentele naționale multă vreme nu dispuneau de un statut de plin de colegiuitor. Și, bun, faptele, că nu sunt propriu-zis, pentru că acum au o influență indirectă, dar în orice caz această influență a crescut de la uh, o situație de marginalitate și nespecifică, au ajuns să, să aibă un statut de uh, terță parte recunoscută uh, ca având o implicare în procesul legislativ european. Și uh, în momentul de față există proceduri de, poli, de dialog politic, există anexele, uh, anexa 2 la tratatul de la Lisabona și, Lisabona și avem și uh, mecanismul de alertă timpurie. Și încă ceva înainte de a începe să discutăm pozițiile oficiale sau informale ale parlamentelor naționale și rolul lor în procesul legislativ european, ei, trebuie să spunem că această poziție s-a schimbat, statutul parlamentelor naționale, dar rămân în continuare foarte diferite între ele, pentru că există 27 de lumi foarte diferite între ele fiecare parlament național are o altă situație. Deci există diverse sisteme eh, de reprezentare democratică. Deci acesta este un aspect de care trebuie să ținem cont în dezbaterea noastră. Și eh, în al doilea rând, Până la urmă, nu e prima dată când uh, am ocazia să mm, particip la astfel de dezbatere. În ultimii ani am marcat de mai multe ori că până la urmă există și aceste voci care tot întreabă, dar de fapt ce fac parlamentele, cum se vede ce au făcut și de multe ori le-am confruntat cu critici severe și poate în unele cazuri au fost și întemeiate. Acum, sigur că Întotdeauna se repetă scenariul, succesele sunt meritul statelor membre și eșecurile sunt responsabilitatea instituțiilor europene. În fine, e o poveste veche asta. Deci, sigur că asta a fost o atitudine prea puțin onestă din partea statelor membre, dar trebuie să ținem cont de faptul că statele membre și parlamentele naționale trăiesc în propriul habitat politic, ca să zicem așa. Deci, dacă e să uh, stai de vorbă cu reprezentanții parlamentelor naționale și am avut onoarea să realizez o serie de interviuri cu uh, deputați, membri în diferite parlamente ale statelor membre ale UE, Franța, Italia, Regatul Unit și din alte țări, ei bine, politicienii au tendința să creadă, mai ales parlamentarii, că practic uh, toată, că ei sunt centrul universului, că soarele se rotește în jurul lor și bine, într-un fel poate că este bine să ai această viziune. Asta înseamnă că ești conștient că ai o putere și că vorbești, că vorbești în numele alegătorilor, dar e, asta totuși ajunge să intre în conflict cu viziunea altor Uh, persoane care, să zicem, uh, sunt actori în uh, dezbaterea politică la nivel european, spre exemplu. Acum, acestea fiind spuse, haideți să aruncăm o privire mai concretă asupra rolului jucat de parlamentele naționale și statutul lor în procedurile legislative ale Uniunii Europene. Înainte de toate, există diferite etape documente pregătitoare, briefinguri. Deci, în primul rând, parlamentele naționale joacă un rol în pregătirea legislației UE, și Bun, acum ei nu au un rol propriu-zis în uh, adoptare, dar apoi au din nou un rol la transpunere și implementare. Și uh, foarte adesea se trece cu vederea o anumită etapă și anume uh, faza de evaluare a legislației, pentru că în ultimii 15 ani mai multe studii au Uh, pus în evidență, cred că și colega mea, domnul profesor Smith, se va referi la asta în câteva minute, de multe ori s-a constatat, deci în studii, că avem o problemă cu uh, feedback-ul, cu evaluarea legislației. Deci când se întâmplă ceva care nu merge bine la nivel de transpunere și de implementare, atunci devine foarte greu să ții cont de aceste aspecte și să reușești să revizuiezi, pentru că asta va trebui să ducă la uh, o renegociere. Ei, bine, parlamentele naționale au un rol foarte important de observator, de monitorizare în aceste stadii și ele, parlamentele naționale, ar putea să tragă alarmă în astfel de situații și ar putea deci să impulsioneze dezbateri pentru revizuire uh, în Consiliul de Miniștri pentru a uh, iniția noi runde de negocieri. Dar, bun, haideți să ne ocupăm mai întâi de uh, prima uh, etapă, acea informală, în momentul în care suntem încă la stadiul de propunere de directivă și uh, dacă chiar vrem ca uh, un Parlament Național să aibă o adevărată influență, ar trebui practic să se implice încă mai din amonte, pentru că dacă aștepți uh, până când uh, propunerea de directivă UE ți-a sosit pe birou, uh, lucrurile într-un fel s-au solidificat deja. Și putem vedea că Există parlamente naționale care au o politică specifică în acest sens, spre exemplu Parlamentul Regatului Unit, care este încă printre noi pentru următoarele luni, au, deci, o anumită politică, anumite păstramente de a-și face auzită vocea și influența foarte în amonte. Să lucrează la tot felul de documente, cărți albe, poziții preliminare, studii preliminare, în așa fel încât să încerce să șlefuiască viitoarele lor de poziții ale Comisiei Consiliului. Deci, cu alte cuvinte, cu cât mai devreme se implică parlamentele naționale în formularea uh, uh, propunerilor legislative, este o influență mai mare. Și apoi, în momentul în care propunerea l a sosit pe birou, sigur că ajungem într-un care sistem de triaj, așa, de obicei există câte o comisie permanentă pe afaceri europene, fiecare parlament național și acolo, să zicem, se face acel triaj, iată, această propunere este foarte importantă, trebuie să angajăm dezbaterea cât mai repede, altele le putem lăsa mai deoparte, și deci acest mecanism de triaj uh, semnalează probabil cele mai importante propuneri legislative europene și uneori asta poate duce la uh, emiterea unor rezerve. Deci dacă parlamentele naționale uh, uh, doresc uh, să aibă o rezervă de examinare. Actualmente, majoritatea parlamentelor naționale din UE folosesc acest mecanism al rezervei parlamentare de examinare. Și atunci, deci, Parlamentul Național al statului membru cu tare poate solicita guvernul acelei țări să stopeze procesul de uh, negociere până când Parlamentul se va pronunța în mod oficial pe opoziție. Deci, la început, uh, acum 10-15 ani, uh, poate doar Danemarca și Regatul Unit recurgeau această procedură, care între timp s-a generalizat foarte mult. Deci este folosită pe scară largă. Deci și literatura de specialitate în ultimii ani ne arată că, sigur, este un instrument de impact și care necesită timp, dar care funcționează. Și cred că am, am avut deja niște discuții preliminare, am trimis niște documente doamnei președinte, domnului Gerst, privind uh, modalitățile în care parlamentele naționale uh, utilizează aceste mecanisme, uh, avize, opinii, rezoluții, solicitări de clarificare din partea guvernului statului membru. Și, deci, aceste solicitări pot fi ulterior uh, preluate de către guvernul statului membru pentru dezbaterile din Consiliu. Apoi, avem și noi evoluții, spre exemplu, mecanismele de dialog politic în cadrul cărora uh, parlamentele naționale au ocazia să-și uh, uh, facă cunoscute anumite poziții uh, în cadrul dezbaterii europene. Spre exemplu, da, și mm, stat ca Malta, care uh, Sigur, este un stat destul de mic, dar poate, în cadrul unui mecanism de dialog politic, să ducă direct în fața Comisiei un punct de vedere, o, o opinie motivată. Și vorbim despre deja o cantitate de peste 5.000 de astfel de avize parlamentare motivate care au fost înaintate direct Comisiei Europene, ceea ce este foarte bine pentru Europa, pentru că întărește legitimitatea globală a procesului legislativ al UE. Apoi, ă, alte instrumente alimente, cartonașul galben, cartonașul portocaliu. Sigur, o procedură care a intrat în arenă cu surle și cu tobe în anumite circunstanțe, dar odată cu Tratatul de la Lisabona, practic acest cartonaș galben a fost folosit doar de trei ori, dar el are o importanță Uh, simbolică destul de ridicată. Deși, acum, în practică este foarte complicat să uh, coordonezi uh, toate parlamentele într-un interval de 8 săptămâni pentru uh, a ajunge la cel puțin uh, o treime din parlamentele naționale pe o poziție comună pentru a ridica un astfel de cartonaș galben. Deci, sigur că uh, importanța este foarte simbolică, este foarte mare pe plan politic, dar uh, la nivel practic este mai complicat. Bun, dialogul politic este un instrument uh, mult mai important. Uh, bun, voi accelera un pic și uh, spuneam, subliniam deci rolul important, influența pe care o pot avea parlamentele naționale în timpul fazei de negocieri și constatăm că Parlamentele naționale se implică din ce în ce mai mult în uh, diferitele detalii ale etapei de negociere, ceea ce este uh, laudabil. Apoi, la transpunere, sigur, sunt aspecte mai tehnice aici, le voi trece în revistă pe scurt. Sigur că parlamentele joacă un uh, rol în acest proces tehnic și, așa cum doamna președintă Laura știe foarte bine în Italia, dar sigur că ele se implică parlamentele, dar alegerile principale au fost deja efectuate. Acum ele joacă un rol tehnic de transpunere și sigur, se mai pune și problema cum anume o faci, iar asta depinde foarte mult de instrumentele și metodele disponibile în fiecare cadru uh, constituțional național și administrativ în general. Și am uh, constatat din uh, studiile recente că dacă un parlament național este deja implicat din faza de negociere, din faza de propunere inițială, dacă au discutat deja uh, în detaliu propunerile de directivă, de legislație UE, atunci și transpunerea este facilitată. Acum, dacă Parlamentul uh, s-a trezit într-o bună zi cu uh, un text UE care trebuie transpus și pe care nu l-a studiat, de multe ori nici entuziasmul nu este așa de prezent și neapărat uh, foarte inspirate opțiunile tehnice. Bun, deci când este vorba de aspectele tehnice, constatăm o preferință marcată pentru legislația secundară, dar sigur că, din nou, asta depinde din nou de dispozitivul constituțional național. Bun, noi am avut un proiect uh, încă din 2006 cu guvernul uh, olandez și care ne-a trimis în misiune. Uh, mergeți și căutați în toată Europa și găsiți-ne niște soluții ca să putem accelera transpunerea. Și, deci, bun, uh, uh, am pornit deci la drum, am căutat acele metode de accelerare a transpunerii și, sigur, am încercat să vedem ce fac danezii, francezii, suedezi etc. Și, bun, ne-am întors acasă, am venit cu uh, o recoltă uh, mare de tehnici diverse și variate și, sigur, uh, vremea respectivă și Italia avea o situație aparte odată pe an, uh, cred că era, se recurgea la o lege, am uitat denumirea specifică, ideea era că odată pe an venea o lege care implementa tot ce trebuia sau în, în Slovenia există procedura accelerată de urgență, fast lane. Deci ne-am uitat peste tot să vedem care sunt posibilitățile de eficientizare. Dar, până la urmă, secretul unei transpuneri de calitate și rapide este uh, implicarea, gradul de dedicare al parlamentelor naționale încă din fazele timpurii de legiferare. Bun, și uh, sigur se discută mult despre aspectele pur tehnice, dacă trebuie să preiei sau nu uh, uh, textul așa cum e, sau dacă trebuie să intri în detalii, să te dedai la un gold plating, suprareglementare și dublarea procedurilor. Bun, sigur că sunt uh, cuvinte, concepte un pic răsunătoare, dar acum problema nu este atât de mare nici în Regatul Unit, nici în țările de jos, suprareglementarea. Însă, acum o să ajung și la observațiile mele uh, finale, în concluzie, ne-am putea întreba, bun, atunci de ce să avem acest dublu nivel în Parlament European, Parlamentele Naționale, de ce să întărim acum uh, și mai mult uh, gradul de participare a Parlamentelor Naționale în procesul legislativ UE? Și Practic, bun, în stadiul actual de integrare europeană, când Europa devine mai politică, ceea ce este pozitiv, consider eu, uh, există dezbateri politice, uneori cu nuanțe, cu aspecte controversate, dar uh, pentru ca democrația să trăiască, e nevoie de așa ceva și uh, Într-un studiu, Ali Brande a făcut o observație recentă care spunea că rolul întărit al Parlamentelor Naționale este vital pentru legitimitatea sistemului politic democratic. Și, bun, de aceea vreau să ajung acum la un, o pagină din prezentarea mea dedicată chestiunii comitologiei. Din 2010 încoace, Uniunea Europeană de, recurge la uh, acte delegate, ne putem uita foarte rapid. Dar acum haideți să vedem și uh, uh, altă parte mai puțin îmbucurătoare, și anume uh, partea de uh, legislație uh, delegată, articolul 2.19 din tratat, uh, pentru că, bun, după Lisabona, asta se dorea ca, de fapt, Parlamentul European, sigur, să se poată implica mai mult în legislația uh, secundară, dar, totuși, uh, această legislație delegată are un statut aparte și vedem că, practic, uh, tot ce ținea de comitologie înainte s-a mutat spre uh, actele de punere în aplicare. Și, bun, vedem că Multe parlamente din, uh, naționale din UE sunt îngrijorate totuși de uh, acest, această cantitate în continuă creștere de uh, acte de punere în aplicare. Și, bun, iată, am ajuns la ultima pagină de prezentare. Cred că mi s-au scurs cele 15 minute alocate. Ideea era principală, deci că parlamentele naționale devin din ce în ce mai importante și trec de la un rol de spectator la acela de jucător uh, titular în echipă, ceea ce este foarte bine. Este pozitiv uh, că pentru legitimitatea democratică. Ne putem pune întrebări despre buna funcționare a mecanismului de alertă timpurie, despre utilitatea cartonașului galben și, și sigur că nu există soluții miracol. Da, uh, o penultimă idee, da, spuneam că nu există vreo soluție miracol, în afară de o implicare și o dedicare constantă din partea Parlamentelor Naționale. Și, în fine, o ultimă observație privind uh, uh vechea comitologiei care reapare la suprafață sub forma actelor de punere în aplicare. Poate că este încă un vechi reflex de dinainte de tratatul de la uh, Lisabona pe vremea când uh, Uniunea încă era percepută ca fiind un fel de organizație depolitizată. Și uh, dacă aceasta ar continua, ar fi o idee greșită, cred eu. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Multe grație, profesore. Adesso... Mulțumesc, domnule profesor. Acum o să-i dau cuvântul doamnei Melanie Smith, de la Law Cardiff School de Drept și Politici de la Universitatea Cardiff. Vă rog, aveți cuvântul 15 minute. Uh, thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să vă pot uh, vorbi, să fi fost invitată de Parlamentul European la această sesiune. Vă voi vorbi pe scurt despre provocările uh, vis-a-vis -vis de implementarea legislației UE la, național, la nivel național. Am uh, fost rugată să mă limitez doar la încălcările de tratatelor, deci asta va fi bucata pe care o voi ocupa astăzi. Evident că și partea de uh, infringement ar putea depăși ușor 15 minute, dar încerc să mă limitez la trei idei principale. Mai întâi, vă voi prezenta uh, noua abordare a Comisiei privind uh, punerea în aplicare în lumina agenei pentru mai bună reglementare și voi vorbi apoi despre politica de infringement, de voi aminti niște date care încă nu au fost publicate, date actuale, privind uh, situația încălcării diferitelor tratate și apoi uh, vă voi vorbi despre uh, Parlamentul European care are rolul de a responsabiliza Comisia să se achite de atribuțiile ce revin ca gardian al tratatelor. diagrama aceasta încearcă să, să reprezinte schematic uh, ceea ce vreau să vă povestesc. La ce ne referim când uh, vorbim despre implementarea uh, reglementărilor europene? Ne referim în primul rând la transpunerea directivelor europene de către parlamentele naționale. Dar mai sunt și alte măsuri care sunt uh, de transpus de actori regional, local, de alte autorități uh, de la nivel inferior celui de uh, stat. Diagrama aceasta arată care sunt stadiile la care pot apărea activități de reglementare. Deci, uh, oriunde interveniți în această schemă, aveți șansa, există șansa de a influența Uh, legislația europeană înseamnă, în sensul depărtării de uh, intenția primordială a legislatorului european. Tocmai de aceea transpunerea este atât de complicată, de dificilă. În legătură cu uh, agenda Comisiei de mai bună reglementare, cred că sunteți familiarizați cu mecanismele de responsabilizare Uh, a statelor membre, mecanismul de infringement, articolul 250 și articolul 260 care vizează sancțiunile. La mai bună reglementare, uh, recentele comunicări ale Comisiei au avut ca temă tocmai această uh, mai bună reglementare, better regulation. Comisia a anunțat că și-a reorientat abordarea în legătură cu urmărirea procedurilor de uh, infringement și că încearcă să instituie niște mecanisme de conformitate încercând să se depărteze de la uh, tema sancțiunilor uh, uh, legale. Acest lucru înseamnă că crește concomitent rolul Parlamentului European în calitate de colegiuitor și de factor de responsabilizare în legătură cu procedurile de infringement. Da? Pentru că Până acum am avut o punere în aplicare a regulamentelor doar sub controlul exclusiv al Comisiei. Acum, Comisia părăsește această abordare și, și devine principalul observator al punerii în aplicare. Asta înseamnă că Comisia Juri și Comisia de Petiție a Parlamentului European au uh, mai puține uh, pârghii asupra Comisiei Europene. În practică au apărut uh, trei modificări concrete în politica Comisiei. Comisia a promis mai întâi că va avea o abordare mai strategică asupra procedurile de infringement, așadar își va prioritiza acțiunile în funcție de prioritățile sale politice. Poate că nu va urmări toate cazurile de infringement. Apoi, al doilea anunț important al Comisiei a fost că nu se va mai folosi de pilotul UE, EU Pilot, care începând din 2017 începe să fie retras. De altfel, sub EU Pilot au fost au fost uh, practic uh, sesizate prea puține uh, cazuri de infringement. Cred că în 2018 nici nu există vreun caz înregistrat în acest mecanism. Și în al treilea rând, Comisia și-a reafirmat prioritatea privind uh, solicitarea unor uh, penalizări uh, duble, o penalizare specială punctuală și o penalizare forfetară în temeiul articolului 260 alineatul 3. Da, prezentarea mea, din păcate, are foarte multe diagrame, dar voi încerca să le prezint foarte succint. Datele pe care le vedeți sunt din ultimii 5 ani. Sunt extrase din raportul anual al Comisiei vreau să vă vorbesc despre numărul total de cazuri de infringement. În ultimul raport al Parlamentului și al Comisiei a părut că ar exista o scădere a cazurilor de infringement, ceea ce este adevărat. Au fost doar 716 cazuri eh, lansate anul acesta față de peste 800 anul trecut. Dar dacă vedem eh, cum evoluează, până la urmă relativ stabil Uh, comisia lansează în jur de 820 de proceduri anual și în jurul acestei cifre oscilează vârfurile uh, în sus și în jos. Asta în funcție de uh, uh numărul directivelor pentru care perioada de, punere, de transpunere expiră într-un an sau altul. Da, dacă, dacă există multe directive ale căror termen de transpunere expiră, atunci numărul cazurilor de infringement crește. Da? Numărul, când, când numărul, uh, perioadele de tranziție a scăzut uh, cu 20%, 21%, a scăzut cu 38% uh, numărul uh, procedurilor uh, de infringement. În invers, ele cresc când cresc transpunerile. Așa cum uh, am văzut și în prezentările pe problema mediului, azi dimineață, um, uh, cele mai multe încălcări sunt în materie de protecția mediului, cu excepția anului 2017, cu excepția anului trecut, 2017, când mediul a trecut pe locul 2 și pe locul 1 s-au uh, aflat cazurile în domeniul justiției. Uh, mediul a avut uh, cele mai multe uh, cazuri deschise, cele mai multe cazuri în derulare. Deci al doilea diapozitiv, a doua diagramă arată că practic în ultimii 20 de ani mediul a dominat toată statistica. Mediul este urmat de transporturi și de reglementări financiare și de stabilitate financiară. în ce privește cazurile transmise, sesizate Curții Europene de Justiție în temeiul articolului 258, Comisia a transferat 8 cazuri, dintre care cel mai multe în domeniul mediului, justiției. Cele mai, țările cel mai frecvent sesizate sunt Italia, Ungaria și Polonia. În ce privește sentințele Curții Europene de Justiție. Curtea Europeană de Justiție a pronunțat 16 sentințe în temeiul articolului 258 și uh, statele care au primit cel mai multe sentințe, verdicte au fost Germania, Grecia și Portugalia. Uh, iar cele trei sectoare principale au fost uh, mediul, fiscalitatea și transportul. A fost o sentință și în temeiul articolului 262, sancțiuni financiare, Uh, împotriva Spaniei. În rezumat, uh, datele din 2017 ne arată că, de fapt, uh, aceleași sectoare sunt găsite vinovate, între ghilimele, și după expirarea regimului EU Pilot. Comisia acum se dorește, dorește să se concentreze pe conformitate, și dar inclusiv uh, uh, cu utilizarea acestor programe de conformitate, uh, în ciuda agențiilor, rețelelor și așa mai departe care au fost înființate, domeniile a, rămân aceleași. Și cazurile de infringement arată că există cazuri constante de infringement. Dar, în afară de mediu, sectorul uh, transporturilor, sectorul, domeniul fiscal sunt, uh, uh, iată, domenii care sunt în creștere în ultimii ani. Um, sunt și, de altfel, și domeniile în care parlamentele naționale întâlnesc bariere în transpunerea națională a directivelor europene. Da? Mediul, fiscalitatea, reglementările fiscale, transportul sunt deocamdată reglementate în temeiul unor competențe naționale. Deci depinde foarte mult de implementarea la timp și punerea aplicarea în tocmai a directivelor europene. Iată care sunt datele disponibile public. Eh, mi-am făcut și propria eh, cercetare în legătură cu datele eh, până în 2018 octombrie Comisia nu va raporta aceste cifre decât în uh, iulie 2019. Totuși, datele de infringement pe care le dețin pentru perioada ianuarie-octombrie 2018 arată că până la 17 octombrie au existat 27 de uh, cazuri de infringement uh, transmise curții. Anul trecut au fost 28 în total până la sfârșitul anului. Cele trei domenii principale vizate sunt mediul, transportul, transporturile și energia vedeți că uh, au crescut foarte mult cazurile în domeniul protecției mediului. În 2017 au fost doar șase cazuri uh, legate de mediu. În octombrie, uh, până în octombrie 2018, anul acesta a fost deja 12. În ce privește sancțiunile financiare, a fost un caz împotriva Irlandei, în termenul articolului 262, Eh, tot pe probleme de mediu și o sancțiune financiară a fost impusă de Curtea Europeană de Justiție împotriva Greciei, tot într-un caz de încălcare a tratatelor în domeniul protecției mediului. Când am eh, pregătit acest document, am vrut să văd care sunt obstacolele pentru parlamentele naționale în transpunere. Și am identificat eh, mai mulți factori care, în opinia mea, contribuie la eh, ridicarea unor obstacole în calea transpunerii. Din aceștia, eh, doar trei eh, factori sunt sub controlul direct sau indirect al instituțiilor europene. Sunt cele pe, trei pe care le menționez în diapozitiv. Mai întâi, cu cât mai scăzută este complexitatea legislației europene, cu atât mai bine va fi implementată, cu cât mai simplă, cu cât mai bună transpunerea. Evident că aici intervine răspunderea Comisiei de a formula proiecte legislative uh, mai suple, dar și Parlamentul European, uh, elaborând această propunere, uh, trebuie să țină cont de acest lucru al simplității, al supleței directivelor europene. Al doilea factor vizează punerea aplicare și monitorizarea la nivel național. Multe administrații doresc să Uh, reducă birocrația. Evident că birocrația uh, trebuie să existe la, până la un anumit nivel pentru a ne asigura că legislația europeană este implementată în statele membre. Și apoi uh, punerea aplicare și monitorizarea la nivel european. Sigur că trebuie ca atât instituțiile europene cât și instituțiile naționale să aibă capacitatea instituțională de a administra și a monitoriza legislațiile. Dar, totuși, Uniunea Europeană și instituțiile europene, Comisia Europeană și Parlamentul European, rămân instituțiile, instanțele care sunt responsabile în ultima instanță de punere în aplicare și monitorizare iar Parlamentul European este cel care trebuie să, se, să responsabilizeze Comisia Europeană. În ce privește mecanismele de raportare, există un uh, mecanism anual de raportare a Comisiei. Uh, și acest uh, mecanism este mecanismul prin care puteți responsabiliza cel mai bine Comisia Europeană. Iată o statistică a rapoartelor jurii din ultimii 10 ani. Analiza tematică, analiza textului, a creat practic un fel de scor, un ranking al temelor pe care uh, Uh, Comisia Jurii l-a abordat uh, în uh, relația sa cu Comisia Europeană. Parlamentul, prin Comisia sa juridică, răspunde astfel unor probleme de natură juridică ale momentului. Nu întotdeauna însă aceste chestiuni juridice sunt legate de transpunerea în tocmai ale, a legislației europene sau de responsabilizare a Comisiei în calitate de gardiană a tratatelor. Transparența datelor de infringement, din păcate, nu există la nivelul Comisiei, nici din perioada EU Pilot. Din păcate, mai bună reglementare, better regulation, se află în partea de jos a acestui clasament. Eu m-aș dori dacă uh, în avizele sale și în, activitatea sa Parlamentul ar acorda o mai mare atenție chestiunilor de punere în aplicare, de transpunere. Pentru că dacă Comisia deja dorește să se îndepărteze de, uh, de această abordare bazată pe sancțiuni, atunci uh, scrutinul Parlamentului trebuie să fie și mai important în ce privește mai bună reglementare și urmărirea acesteia de către comisie. Da? De pilde, ă, ar fi interesant de monitorizat ă, ce, care este ă, valoarea, contribuția reală a rețelelor, a agențiilor europene create. Pentru că pe acestea dorește să cheltuie în timp și mai mulți bani Comisia Europeană. Și atunci trebuie să vedem ce fac aceste rețele mai ales că uh, EU Pilot uh, urmează să fie, uh, să fie elimitat treptat, trebuie să vedem care sunt noile abordări care sunt constructive. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție. Profesoresa, anchelei E... Mulțumesc foarte mult. Sunt foarte bucuroasă acum să dau cuvintele Parlamentelor Naționale și încep cu domnul Rossini, care este deputat în Parlamentul European. Doamna Emanuela Rossini, aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici pentru această discuție și despre cum um, lucrează parlamentele noastre împreună cu instituțiile europene și după cum ne percepeți dumneavoastră. Activitatea Parlamentului italian în ceea ce privește activitatea de transpunere și de uh, analiză a legislației comunitare s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Aceasta în urma unei reforme care a avut loc în 2012 cu legea numărul 234, care a reorganizat, de fapt, procesul acestea împărțind uh, o lege care era legea comunitară um, pe, care, pe baza căreia se lucra înainte în două prevederi separate pentru ca să se poată tocmai um, adapta la uh, sistemul care este în schimbare. Aceste două prevederi uh, distincte sunt, pe de-o parte, legea de delegare europeană, care conține dispozițiile de delegare către guvern uh, necesare pentru transpunerea directivelor comunitare și, pe de altă parte, legea europeană, care garantează, de fapt, direct adaptarea ordinei juridice italiene la uh, legislația comunitară. De deci ce a fost nevoie de această reformă? Pentru că, în trecut, se ajunsese la un impas din cauza neaprobării unor dispoziții specifice care uh, erau conținute în uh, multe legi comunitare, care blocaseră, de fapt, procedurile parlamentare, împiedicând adoptarea legii de transpunere. Și de aceea s-a um, stabilit că trebuie împărțit, practic, în două legi instrumentul pe care îl aveam înainte, pentru a putea garanta, în același timp, concret concretețea și uh, velocitatea uh, proceselor noastre, celeritatea. Pe de altă parte, însă, aceasta s-a făcut și pentru ca să se excludă unor uh, elemente în legislația care prevede punerea în aplicare a legislației europene care ar putea să um, nu corespundă din punct de vedere și calendaristic cu necesitățile um, ordinii juridice italiene. Ce conțin aceste legi? Legea de delegare europeană conține, de fapt, particularitățile de delegare guvernului pentru punerea în aplicare a legislației uh, europene. De asemenea, conține un aparat de sancțiuni pentru încălcări în punerea în aplicare a directivelor uh, europene și regulamentelor, dar conține și principii funda fundamentale pentru ceea ce privește competențele regiunilor uh, italiene. Legea de delegare europeană definește apoi principiile și criteriile generale de delegare prin care guvernul trebuie să le respecte, pe care trebuie să le respecte. Și uh, printre acestea se introduce și interzicerea așa numitului gold plating, adică asupra reglementării, și ideea de a nu introduce nivele de restrângere Um, nenecesare care ar putea să fie um, pentru lucruri care ar putea să fie rezolvate la nivel național. Această lege are și anumite principii și criterii uh, suplimentare pe care guvernul însă trebuie să le respecte. În legea europeană, deci partea a doua, după separarea acestui act legislativ, um, sunt conținute normele de punere în aplicare directă pentru a corecta acele cazuri în care nu se transpune corect uh, directiva sau regulamentul uh, european, care face obiectul procedurilor de, pre de pre pre-încălcare și de încălcare a dreptului comunitar. Deci se încearcă o sistematizare. Acolo unde uh, guvernul a recunoscut nevoia de a se adapta la toate uh, Uh, modificările făcute de către Comisia Europeană, dar și, de exemplu, uh, adaptarea legislației naționale la toate tratatele internaționale pe care le-a încheiat UE. Rămâne picioare însă posibilitatea guvernului de a adopta prevederi chiar uh, în urgență, care să fie diferite de aceste două legi. Atunci când este necesar pentru ca să răspundă la obligativități tot de la nivel european. Cum funcționează Parlamentul? Procedura parlamentară prevede ca proiectele de lege la nivel european, dar și uh, proiect și legea de delegare uh, sunt um, dezbătute într-o, comis, într-o reuniune cu toate comisiile parlamentare. Iar uh, Comisia pentru politicile Uniunii Europene este cea care ia deciziile de modificare. Eu fac parte din această comisie. Iar uh, comisia noastră are o competență sporită față de celelalte 13 comisii parlamentare. Ce s-a întâmplat cu reforma din 2012? Aceasta a mm, eficientizat toate etapele de punere în aplicare a legislației europene în ordinea juridică italiană. În ultimii cinci ani, în legislatura anterioară, reforma a fost utilizată foarte intens și a dus la adoptarea a celor două legi de delegare europeană, cu o durată medie de lucrări de 5-6 luni pe an pentru examinarea și aprobarea definitivă a acestor două legi. Astfel, în ultimii cinci ani, Parlamentul italian a reușit să garanteze o punctualitate și celeritate în același timp în punerea în aplicare a obligațiilor sale europene în fiecare an în care a fost nevoie. În această legislatură vreau să vă amintesc că am adoptat de curând proiectul de lege de delegare europeană pe care l-am adus aici. L-am adoptat acum două săptămâni chiar iar la ora actuală se află um, la Senat pentru examinare. Și acum a intrat în dezbatere al doilea proiect de lege, legea europeană de care vă vorbeam, care va trece după aceea și uh, la noi spre examinare. Până la sfârșitul anului, noi sperăm ca Parlamentul European să poată adopta cele două legi care reprezintă inima activității de transpunere și de punere în aplicare a legislației europene. Care mai sunt alte efecte pozitive ale reformei? Vreau să vă dau câteva exemple. Îmbunătățirea uh, stadiului contenciosului, care era o problemă foarte mare în Italia. În uh, special în perioada 2014 noiembrie 2018, procedurile de încălcare s-au redus de la 121 la număr la 68 din care 60 sunt pentru încălcarea dreptului comunitar și 8 pentru um, uh, nepunerea în, în aplicare a directivelor. Reforma din 2012 a uh, dus la faptul că Parlamentul European să poată să controleze perfect toate procedurile de încălcare. Guvernul trebuie să informeze Parlamentul la trei luni și trebuie să transmită și informații cu privire la sentințele Curții de Justiție sau ale altor organe uh, jurisdicționale ale UE atunci când e vorba de Italia și să uh, și uh, informeze despre eventualele consecințe financiare. Trebuie de asemenea să dea informații celor două camere despre stadiul de transpunere ale directivelor și despre întârzieri. În legătură cu deschiderea unei proceduri de încălcare, este extrem de important ca să existe toate informațiile uh, la nivel național. Regulamentul Camerei Deputaților prevede o procedură pentru examinarea sentințelor Curții de Justiție din partea comisiilor competente pe fond. E vorba de comisii permanente din Parlamentul nostru, care pot exprima un aviz față de guvern despre necesitățile de inițiative sau de acțiune din partea guvernului, indicând însă și criteriile pe care trebuie să le respecte. Toate legile italiene sunt gândite pentru o garantare a compatibilității între legislația europeană și legislația comunitară. Și pentru ca să rămână compatibile, se face o analiză constantă din partea comisiei din care fac eu parte și această comisie a noastră își transmite avizul la toate comisiile permanente care iau uh, în considerare acest aviz atunci când își construiesc instrumentariul legislativ. Cam atât vreau să vă spun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Rosini. Vreau să-i dau cuvântul acum următorului vorbitor, care este domnul Sara Chiotis, deputat în Parlamentul Elen. Vă rog, aveți cuvântul 10 minute. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc celor două comisii ale Parlamentului European, care organizează seminarul de astăzi și care ne oferă astăzi uh, astfel ocazia să uh, dezbatem cu participarea Parlamentului Național aceste teme de interes și pentru Parlamentul uh, Elen, vorbim despre o temă de o deosebită acuitate, pentru că suntem într-o perioadă în care reflectăm la reformarea anumitor aspecte din reglementarea noastră, în ceea ce privește, sigur, uh, anumite dispozitive de drept european, fie exante, fie expost, deci este pentru noi o ocazie foarte utilă de a extrage anumite observații privind uh, anum, eficacitatea anumitor aspecte și ținând cont și de specificitatea fiecărui sistem legislativ, atât în interesul uh, general public, cât și al cetățenilor. Pentru că, sigur, uh, este munca noastră să transpunem directivele europene în dreptul național. Apoi, în ceea ce privește punerea în aplicare, experiența noastră este restrânsă, însă am dori totuși să putem identifica uh, idei pe care să le putem pune în practică. Și de aceea este important să discutăm într-adevăr și despre diferitele etape care urmează inițierii și adoptării unui proiect legislativ până când legislația respectivă este integrată în uh, ordinea juridică națională. Pentru că asta merge până la definirea diverselor ministere, competente în ceea ce privește uh, inițiativele într-o fază timpurie. Aici poate că reprezentanții uh, permanenți uh, ai statelor membre în cadrul coreperului, la nivelul Consiliului, unde se negociază aceste proiecte, de asemenea, eh, rolul reprezentării, reprezentanței permanente mm, a Greciei la diverse niveluri de reprezentare, inclusiv la nivel eh, ministerial. Și, sigur, toate acestea eh, contribuie la determinarea unei poziții naționale. Și vorbim aici și despre o muncă de coordonare atât între diferitele ministere, cât și între autoritățile uh, din țară și reprezentanții săi uh, diplomatici. Apoi, în cadrul pregătirii acestui demers, la nivel uh, parlamentar, este inițiată o procedură care reține sau nu uh, diferitele inițiative legislative pentru o examinare a respectării uh, principiului de subsidiaritate în cazul respectiv, este, textul legislativ este adresat spre analiză unei comisii specifice și, dacă este cazul, deci comisia respectivă elaborează un aviz um, și uh, poate lua legătura cu diferitele comisii de resort, uh, de specialitate din Parlamentul European. Și, de asemenea, și serviciul juridic a reprezentanței permanente a Greciei pe lângă Uniunea Europeană, la momentul respectiv ia legătura cu ministerul sau ministerele competente pentru accelerarea uh, procedurilor uh, respective, în coordonare cu Secretariatul General al Guvernului și cu Serviciul Juridic al Guvernului și de asemenea, conlucrează și cu Biroul de Coordonare pentru Afaceri Europene din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care de altfel solicită Ministerului de Resport uh, um, un uh, calendar de acțiune și uh, un tabel detaliat cu defalcarea competențelor implicate. Apoi, ministerul competent notifică secretariatul general al guvernului, precum și reprezentanța permanentă și eventual alți, alte părți implicante de uh, evoluțiile de legislație. Apoi, deci, uh, Secretariatul General al Guvernului este astfel informat de calendarul de lucrări și se poate atunci hotărâ uh, uh, la nivel uh, de detaliu privind diversi vectori care vor fi utilizați pentru transpunere și planul de acțiune a diverselor ministere implicate. Urmează apoi publicarea în monitorul oficial și în urma contactelor cu ministerul competent este informat serviciul juridic precum uh, și serviciul juridic al reprezentanței uh, permanente a Greciei, în ceea ce privește actul uh, legislativ prin care legea europeană este transpusă. Apoi, se ajunge pe platforma uh, electronică dedicată și comisia competentă din partea statului elen încarcă pe platforma europeană Eurlex textul respectiv. Și uh, pe parcurs diferitele implicații privind uh, aspectele legate de piața internă sunt comunicate celorlalte state membre. Și bun, la un moment dat se poate întâmpla să vorbim și despre deficit de transfer. În exemplu, în ceea ce privește tabelul cu implicații asupra pieței interne aici, Grecia uh, înregistrează un deficit de 0,9%, media europeană este de 1,5% și deci Grecia se află pe uh, locul al optulea între statele membre UE. Mai mult decât atât, ceea ce privește Transpunerea, uh, Grecia este la 0,26%, cu un obiectiv de 0,5% și o medie europeană de 0,6%. Țara noastră, Grecia, se numără printre cele șase state membre care înregistrează uh, numărul cel mai scăzut de directive incorrect transpuse. Și, bun, aici Trebuie spus că uh, obiectivul constant al Greciei este ca deficitul nostru de transpunere să rămână sub 1%, și uh, asta în urma angajamentelor pe care și le-au asumat statele membre în uh, cadrul uh, summitului european din august 2017. Deci vorbim aici despre un efort continuu de transpunere, de stabilitate, fără totodată să neglijăm calitatea uh, integrării uh, în legislația națională a dreptului european. Din uh, acest motiv, pentru noi este foarte important ca transpunerea la timp să fie însoțită și de alegeri adecvate privind modalitățile de transpunere. Deci este vorba totodată de uh, respectarea cadrului legislativ național și de respectarea specificităților sale. Iar uh, până în prezent, Parlamentul uh, Greciei nu s-a ocupat uh, deocamdată de ceea ce numim uneori derivatele dreptului european. În schimb, uh, tendința pe care o putem constata, așa cum reiese și din comunicatele Comisiei Europene, acordăm, de fapt, prioritate uh, reformei și îmbunătățirii legislației existente. Și asta ne face să tragem concluzia că noi, ca instituție cu, cu competențe specifice, trebuie să procedăm de asemenea și la evaluarea diferitelor uh, dispozitive legislative existente. Astfel, uh, bunele practici legislative ne-ar putea fi uh, de folos pentru atingerea obiectivelor noastre. Iar acum aș vrea să vă citesc câteva dintre aceste idei. Cred că de la bun început ar trebui să trecem în revistă uh, diferitele cazuri de încălcare care își așteaptă uh, decizia în fața uh, Curții Europene de Justiție. Și uh, Eh, asta trebuie făcut, această analiză încă de la avizul motivat, în așa fel încât să eh, fim foarte conștienți de situațiile de transpunere lacunară, să vedem despre ce este vorba, eh, o perturbare, o lipsă de comunicare între ministere, de influența anumitor grupuri de presiune sau lobby-uri ca să putem înțelege aceste situații, trebuie să putem uh, analiza diferiți factori implicați și poate că um, aici ne-ar putea ajuta dacă am putea coopera să uh, colaborăm direct cu Comisia de Petiții din Parlamentul European. De exemplu, am putea încerca să uh, vedem de ce, în ce măsură se mobilizează cetățenii european în cazul sesizărilor adresate Comisiei PETI din uh, Parlamentul European. Bun, și de asemenea, pentru că trebuie să ținem cont de ansamblul petițiilor adresate de asemenea și miniștrilor și de asemenea trebuie să avem și o imagine de ansamblu per subiect, pe domeniul de legislație și, de asemenea, în ceea ce privește uh, întrebările ridicate de către reprezentanții uh, societății civile, să vedem care este câmpul de acțiuni posibile în cadrul diferitelor instituții pentru a uh, aborda um, pro- discutarea uh, propunerilor eventuale, în așa fel încât să putem acționa cu o eficacitate maximă și uh, în fine, ehm, este adevărat, trebuie spus că încă nu dispunem de un mijloc de acțiune instituționalizat pentru parlamente în ceea ce privește proporționalitatea, în așa fel încât să putem reacționa față de inițiativele legislative deficitare față de acest principiu și pentru că știm din star că observațiile noastre nu vor fi luate în considerare. Și dacă am avea mijloace mai bune de intervenție, asta poate uh, ne-ar ajuta să ajungem la uh, adoptarea unor soluții mai adecvate într-un timp mai scurt pentru a evita uh, supraîmpovărarea cu sarcini administrative. Și, sigur, mai ales că până la urmă, pe undeva în astfel de situații intervine și o contradicție față de principiul de subsidiaritate. Și procedura de la articolul 260, alineatul 3, a contribuit la accelerarea armonizării legislației europene cu legislațiile naționale. Însă, pentru a obține o implementare eficientă, trebuie înainte de toate să informăm cât mai bine cetățenii. Și tocmai de aceea participarea Uh, parlamentarilor din statele membre și parlament, din Parlamentul European la toate stadiile sunt uh, importante. Eh, onorevole Sarachioti, sora sono lieta de dare la... Mulțumesc, domnule Sarachioti, și acum pot să-i dau următorului invitat, domnului Brandner, care este deputat în Parlamentul German. Să-i dau cuvântul dumnealui. Aveți cuvântul 10 minute, vă rog. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mă bucur să am posibilitatea să dezbat cu dumneavoastră posibilitățile de transpunere a legislației europene în parlamentele naționale. În bună stratul german, Camera Superioară, sunt președinte al Comisiei de Protecție a Consumatorilor. Sper că voi uh, reuși să mă rezum și eu la timpul care mi-a fost alocat. Când se vorbește în Germania despre transpunerea legislației europene, în primul rând, uh, ne, suntem interesați de uh, drepturile de, uh, și competențele pe care le deține Bundestagul și Bundesragul, ratul um, vis-a-vis -vis de implementarea în regiuni, în landurile federale. Știți că suntem land federal și de aceea articolul 26 al Constituției prevede ca Bundesratul să uh, raporteze Bundestagului în legătură cu diferitele probleme de implementare. Avizele acestuia trebuie avute în vedere, trebuie respectate. Dar astăzi nu vreau să vorbesc atât de mult uh, despre, uh, despre participarea parlamentelor naționale la legiferarea la nivel european, ci vreau să vorbesc mai mult despre implementare Uh, a implementarea normelor, normelor europene în uh, statele membre. Și vreau să mă refer mai mult la directive decât uh, la regulamente. Linia de divizare între directive și regulamente este esențială, pentru că dacă ne uităm la mediu și la standarde tehnice, avem mai multe directive, în vigoare, pe de altă parte, eh, regulamentele eh, noi, eh, cum ar fi regulamentul GDPR, permit statelor membre o marjă de flexibilitate mai mare în pune aplicare. Vreau să vă prezint unele aspecte centrale ale transpunerii directivelor europene în Germania. Mai întâi, pentru noi este foarte important să stabilim dacă, dacă în temeiul Constituției Federale Germane, competența pentru implementare este la Federația Germană sau la nivel de landuri. Da? Um, eu, înainte de a ajunge în Bundesrat, am fost uh, și membru al Parlamentului Regional din Turingia, deci cunosc și problemele de implementare la nivel regional. Problemele apar atunci când uh, o temă, tema fondului unei directive, uh, are, se reflectă în competențe atât la nivel federal cât și la nivel național. Asta înseamnă că, pe de o parte, landurile eh, nu participă la legiferare, pe de altă parte sunt responsabile pentru eh, implementare. în Germania există o lege care stabilește foarte clar eh, competența pe fond la nivel federal, respectiv regional. Apoi se mai pune întrebarea dacă implementarea se face prin uh, ordonanță de guvern sau prin o lege organică adoptată de Parlament. Sigur că uh, procedura de ordonanță de urgență înseamnă că această ordonanță trebuie să aibă la bază o lege generală, respectiv trebuie dublată de o lege uh, specială, conform articolului 80 aliniatul 1 din Constituție. Deci uh, orice ordonanță de guvern trebuie să aibă un temei juridic uh, într-o lege generală. Așadar, în ce privește punerea în aplicare a directivelor uh, europene, până la urmă situația este una cât se poate de normală și în Germania. Revin însă asupra competențelor legiuitorului național. Și relația sa cu uh, legiuitorul uh, european, respectiv uh, preferențele pentru directive sau pentru regulamente. Cred că Comisia încearcă să pună în aplicare mai nou, mai ales regulamente și tot mai puține directive. O arată și statistica EURLEX din 2017, care arată că numărul actelor legislative Uh, noul, uh, că numărul actelor legislative uh, care au fost elaborate în procedură ordinară este mult scăzut față de numărul actelor legislative care au fost adoptate sub forma unor regulamente. Mi se pare că trebuie să acordăm atenție sporită acestui dezechilibru, pentru că, sigur, Comisia are posibilitatea de a alege între, uh, între regulament și uh, directivă uh, în funcție de temeiul juridic pe care îl alege. 296 um, per 1A din e, permite statelor, Comisiei Europene ca în respectarea principiului Eh, proporționalității să decidă dacă dorește să creeze o directivă sau un regulament. În temeiul articolului 5 eh, eh, per 4 din TFUE, Comisia poate, dincolo de asta, să reglementeze anumite aspecte care nu sunt reglementate de tratate. Principiul proporționalității, alături de principiul subsidiarității, trebuie să protejeze statele uh, membre. De la caz la caz se acordă, uh, se acordă prioritate uh, directivei, de la caz la caz se acordă prioritate regulamentului. Nu există o prioritate sistemică pentru una sau cealaltă dintre forme. în principiu, directivele sunt uh, actele uh, juridice de preferat, pentru că doar ele permit uh, atingerea, pe de parte obligatoare, obligatorie uh, dispozițiilor din text în același timp cu implementarea pas cu pas. Um, din Asta înseamnă că um, uh, un regulament uh, permite o implementare diferită față de uh, directivă. Constituția Germaniei din 1896 poate de altfel integra mult mai bine directivele decât regulamentele. Acum că Uniunea Europeană recurge tot mai des la regulamente, apar tot mai multe uh, proceduri de infringer, infringement de încălcare a tratatelor. Și atunci uh, uh, statele membre, dincolo de, dincolo de dispoziții, dispozițiile strict obligatorii, um, au tendințele să nu transpună 100% aceste acte deficitele de transpunere însă pot fi uh, contracarate cu o mai uh, cu o revenire de la regulamente în aplicare la uh, directive. De altfel, sigur că de multe ori spunem că transpunerea la nivel național a reușit, dar la nivel regional și local eh, totuși eșuează, pentru că transpunerea efectivă trebuie să o facă organele descentralizate. Deci, Parlamentele naționale au un rol foarte important nu numai la legiferare, ci și la monitorizarea implementării și transpunerii legislației eh, europene. Merită examinate Eh, toate aceste posibilități și căi prin care parlamentele naționale se pot implica mai bine. Mulțumesc! Multe grazie, onorevole anche per essere rimasto Mulțumesc, domnule Brandner, și pentru că ați respectat uh, timpul. Acum eh, putem să dăm cuvântul invitațiilor noștri. Avem 15 minute la dispoziție pentru ca să ia cuvântul invitații noștri, dacă doresc. Prego, onorevole Wieland. Domnul Wieland are cuvântul. Da, mulțumesc, spune domnul Viland. Microfonul este puțin departe de vorbitor, nu prea se aude în cabină. Colegul vorbea de îmbunătățirea drepturilor cetățenilor. Mulțumesc. Avem posibilitatea de a cere o decizie preliminară de la Curtea uh, Europeană de Justiție. Nu aș dori să numesc aici state membre, dar văd că există practici diferite în statele membre când anumite partide, de exemplu, cer să fie întrebată mai întâi Curtea Europeană de Justiție atunci când uh, norma um, europeană e, lasă loc de, la interpretare. Aș fi vrut să întreb care este, întrebare, este situația și care este experiența statelor membre în legătură cu această situație. Bine, grație, onorevole Wieland. Alte richeste de intervenție? Mulțumesc, domnule Wieland. Cine mai dorește să ia cuvântul? O altrimenti se eh, anche il professore Bermans o la professoressa Smith vogliono Doamna Smith sau domnul Vertmas dorește să adauge ceva sau dorește să comenteze ceva cu privire la intervențiile făcute de către deputații din parlamentele naționale. Ah, e l'onorevole Busutil prima forse, forse voleva prendere la parola, le chiedo scusa, prego. Domnul Busutil are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care ne-au oferit astfel de prezentări interesante. Așa cum a spus și vor, antevorbitorul meu, această discuție ar trebui să fie centrată pe cetățeni, pentru că, până la urmă, dacă legislația europeană nu este implementată, cetățeanul e cel care pierde. Cetățeanul este cel care uh, va avea de suferit direct. Am foarte multe exemple a oamenilor din circumscripția mea pe care îi reprezint în Parlament, care sunt frustrați pentru că durează atât de mult să se implementeze drepturile pe care le au ei ca cetățeni prin dreptul comunitar. Aceasta e și mai frustrant în acele cazuri în care rezistența cu care se confruntă vine chiar de la autorități. eu aș sugera ca noi, eh, deputații, să ne concentrăm puțin mai mult pe ceea ce ar trebui să se întâmple în acele cazuri în care legislația europeană nu este implementată pentru că se confruntă cu rezistență de la guvernele naționale sau din partea autorităților naționale chiar. Având în vedere această dificultate, aș dori să subliniez două puncte. În primul rând, rolul Comisiei, care este cu siguranță un rol primordial în asigurarea implementării dreptului comunitar. Dar, în anumite cazuri, Comisia are o credibilitate foarte mare în procedurile de infringement și de punere în aplicare a legislației europene. Mă gândesc aici la politica de concurență, unde Comisia are multă credibilitate uh, ca fiind o entitate imparțială, care chiar se asigură ca legislația europeană să fie pusă în aplicare. Dar în alte domenii, Comisia pare să fie ceva mai politică, mai uh, lentă și așteaptă să se implementeze în statele membre legislația. Câteodată avem senzația că uh, se fac negocieri cu ușile închise undeva de care noi nu știm și nu foarte transparente, desigur, între Comisie și guvernele naționale înainte să fie lansată o procedură de infringement. Și eu nu sunt convins că interesul cetățenilor este cel care primează acolo. Aș dori să văd o comisie care este complet imparțială în legătură cu implementarea și punerea în aplicare a dreptului comunitar și eventualele proceduri de infringement. Aceasta ar fi comisia pe care o vedem acolo când e vorba, când e vorba de politica de concurență. Altceva uh, se referă la rolul nostru ca deputați. Sunt de acord cu mențiunea directorului uh, serviciului uh, juridic care ne-a spus că o formă de colaborare um, sporită se creează ca structură între parlamentele naționale și Parlamentul European în legătură cu implementarea legislației comunitare. Această formă de colaborare ar fi esențială pentru ca să se îmbunătățească ponderea cetățenilor atunci când, de exemplu, sunt confruntați cu puterea uh, și a tot puternicirea um, autorităților naționale și când se simt neputincioși pentru ca să garanteze punerea în aplicare a legislației comunitare. Poate că tocmai Comisia pentru Petiții, Comisia Jurii ar putea împreună să preia această sugestie și să facă o propunere în care să existe o structură de cooperare care să se creeze pentru ca să ne asigurăm că deputații colaborează, deci eh, deputații din 28 de state membre, vreau să zic, pe de o parte, și eh, Parlamentul European pe de alta, pentru ca să ne asigurăm tocmai că legislația europeană este bine implementată, mai ales atunci când vedem că există rezistență din partea autorităților naționale. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Vreau să vă întreb dacă mai sunt alte intervenții din partea deputaților. Doamna Rosini, vă rog. Mulțumesc. Cred că trebuie să ne întrebăm de ce nu se acționează. De ce nu se pun în aplicare directivele europene? Pentru că sunt foarte multe motive pentru care se ajunge la o procedură de infringement. Eu aș putea să spun că Parlamentul Național este trăit de către cetățeni ca locul în care ei sunt reprezentați. Și deci, uh, de multe ori, uh, legislația europeană, pe nedrept, este trăită de către cetățeni ca o impunere, care e o problemă de percepție, cred eu. Parlamentul italian este cumva prins între cetățeni și instituțiile europene. E o situație reală la ora actuală. Și trebuie să înțelegem că ceea ce a spus domnul Gerst chiar e, e foarte important. Adică trebuie să încercăm să anticipăm puțin ceea ce se întâmplă, să facem în așa fel încât parlamentele naționale să poată, înainte să primească propunerile, să se exprime, să-și exprime părerile toate instanțele, cetățenii, autoritățile din teritoriu. De foarte multe ori, anumite realități locale sunt uh, trăite ca pe o nedreptate, nu sunt considerate nu sunt destul de considerate, să spunem așa, în legislație. Noi trebuie totuși să apărăm, să protejăm aceste interese locale, pentru că Uh, cetățenii trebuie să fie, să rămână în acest spirit european. E un lucru pe care îl dorim cu toții. Eu resimt acest lucru în mod special. Eu cred că dacă reușim să facem un pas înaintea timpurilor noastre, îmbunătățim uh, faza ascendentă, deci faza de propunere în care se propune legislația de către Comisia Europeană, aceasta ar putea să evite uh, izbucnirea unor conflicte după aceea între aceste trei niveluri, cetățeni, Parlamentul European și Parlamentul sau instituțiile europene uh, și naționale. O ultimă propunere la care sunt de acord cu alții deputați din Parlament, din Italia, dar nu numai, este legat de dialogul politic între parlamentele naționale. E vorba de un instrument care nu este încă folosit la maxim. Pentru a putea facilita faptul ca directivele și regulamentele să fie um, trăite nu ca o impunere, deși sunt puse în aplicare direct, e nevoie de o implicare mai bună a cetățenilor Trebuie ca cetățenii să își simtă forța față de Uniunea Europeană, să simtă că au ceva de spus. Aș vrea să mă angajez profund în această direcție. Chiar cred că este nevoie să facem așa. Să încercăm să îmbunătățim această situație. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Rosini. Avem 5 minute acum și aș dori să dau cuvântul celor doi profesori care poate doresc în două minute și jumătate să ne spună ce au de spus după intervențiile deputaților din parlamentele naționale. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru întrebări, mulțumesc pentru comentarii. Vreau să-i mulțumesc domnului Viland. Dacă am înțeles eu bine ce ați întrebat, Vorbim aici despre punerea în aplicare și îmbunătățirea drepturilor cetățenilor, despre faptul dacă cetățenii pot să-și găsească o cale de acțiune în cadrul procedurilor, pot să ceară, de exemplu, o întrebare preliminară de la curțile naționale. E vorba de o chestiune de actualitate, pentru că la nivel european, și mă uit mai ales la Olanda, curțile, judecătorii sunt câteodată foarte reticenți în, să folosească întrebările preliminare de care dispun, dar uh, e păcat, e foarte bine pentru cetățeni să o facă. Și vedem de aceea foarte mulți cetățeni uh, sau partide care cer ele o procedură preliminară pentru că își doresc să știe care este poziția Uh, Curții de Justiție a UE și nu vor să urmeze numai ceea ce spun judecătorii naționali. Judecătorii naționali cam se știe în ce direcție merg și de aceea este important să se poată recurge la acest instrument, pentru că nu întotdeauna judecătorii naționali au toate hotărârile uh, prezente atunci când iau în minte, când iau aceste decizii. Domnul Busutil a spus ceva foarte important și doamna Rosini la fel. Aș vrea să fac un singur comentariu aici pentru că cade pe, este sub incidența expertizei domnului Smith ceea ce spun, de fapt. Ceea ce vedem, prin, după ce am făcut mai multe um, analize prin Europa, este că într-o țară, nu vreau să spun în care, am discutat cu un oficial reprezentantul Greciei a spus sunteți pe locul 11 al tabloului de bord al Comisiei în legătură cu transpunerea. Iar reprezentantul, directorul general, a spus, dați-mi să văd, vreau să văd. Suntem pe locul 11, nu e corect. Suntem prea sus. Aceasta ne împiedică afacerile. Deci, vă dați seama ce real politic este în această discuție. Ei jucau un rol, un joc strategic prin care ceea ce, se, ceea ce insinuau era că dacă transpui directivele imediat, există efectul colateral negativ că dacă nu toată lumea o face, nu mai există un nivel egal de transpunere și deci întreprinderile tale pot să fie penalizate din cauza că au fost transpuse atât de repede aceste directive. Deci trebuie să găsim ceva pentru ca să combatem această penalizare. Nu e suficient să ne luăm angajamente și să facem tot ce e posibil. Tratatul de la Lisabona prevede sancțiuni, o idee bună, dar nu este singura variantă. Trebuie să găsim și mai mult, eventual mai multe, regle, mai multe reglementare. Nu, domnul Brand, nu sunt convins că e întotdeauna o idee proastă să ai mai, bună, mai multă reglementare, câteodată chiar ajută dar e clar că trebuie să găsim o soluție care să accelereze transpunerea directivelor, pentru că se joacă jocuri strategice. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Vermans, doamna Smith. A, vă rog foarte pe scurt. Da, mulțumesc. Doar foarte pe scurt, în legătură cu procedurile preliminare, vreau și eu să uh, vă spun uh, ceva pe scurt, acestea sunt uh, de fapt o procedură foarte bună pentru a-ți impune drepturile și rezultatele, deci de a elimina rezultatele neprevăzute, pentru că foarte multă discreție, foarte multă uh, discreționare este în uh, domeniul justiției câteodată. Cred că multe cercetări s-au făcut care au demonstrat că uh, nu se poate să ne bazăm numai pe judecătorii naționali, nu întotdeauna au toate răspunsurile. În legătură cu imparțialitatea comisiei, cred că se poate spune, se pot spune multe. E, de multe ori am scris cărți și despre imparțialitatea comisiei, dar până la urmă uh, comisia este un organ politic, are priorități politice și atunci va continua cu uh, procedurile de infringement în conformitate cu acele priorități politice. Nu poate să facă altceva. Trebuie să acceptăm acest lucru. De ce trebuie să acceptăm? Pentru că e vorba, de exemplu, de arbitrul independent între, cele, între două um, doi actori importanți economic, de exemplu, care trebuie să tranșeze de multe ori în situații foarte dificile. Cam atâta vreau să vă spun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru dezbaterea foarte interesantă și pentru uh, interesul pentru acest uh, subiect. Sper că pe viitor să mai fie și alte ocazii de dezbatere aici uh, și în vederea noii legislaturi. Îmi pare rău, nu mai avem timp să vă dau cuvântul. Îmi pare foarte rău. Gata, nu? Cred că pot să Johnson. just a number. Yeah, okay, okay, thank you very much. Thanks. So, ladies and gentlemen, dear friends. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, mă bucur să văd uh, această atmosferă de discuție și asta înseamnă că acest tip de întâlniri sunt uh, utile, binevenite, însă totuși uh, suntem sub presiunea timpului și trebuie să continuăm cu al treilea panel care este dedicat rolului plângerilor adresate ombudsmanului și al petițiilor către eh, parlamente ca instrumente pentru detectarea încălcărilor eh, dreptului UE. Și dacă îmi permiteți, aș vrea acum să eh, o rog pe doamna ombudsman al UE, Emily O'Reilly, să ne adreseze cuvântul său introductiv. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Mă bucur să particip la acest panel alături de voi pe o temă, bineînțeles, foarte importantă pentru mine. Uh, Eh, deci, eh, înțelegerea rolului jucat de instituția ombudsmanului și al petițiilor pentru detectarea eh, încălcării dreptului, pentru că aceste instituții ne plasează într-un rol, într-o poziție strategică pentru a înțelege această situație și pentru a vedea cum putem oferi un serviciu public mai eficient și mai transparent. Pentru că, sigur, lucrăm prin intermediul instrumente de tip soft power, dar Uh, care ne oferă totuși posibilitatea de a revela pe de întregul natura anumitor probleme pentru a stimula schimbări. Pentru că uneori o problemă individuală poate de, de fapt afecta um, un grup mult mai mare și de asemenea o problemă individuală poate revela o problemă la nivel de sistem. Și uh, de aceea câteodată este nevoie să uh, inițiem investigații colective pe anumite teme sistemice mai degrabă decât să facem o lungă, o lungă listă de uh, anchete individuale. Și asta, de exemplu, să menționez câteva exemple în ceea ce privește uh, modul în care Comisia Europeană se ocupă de încălcările detectate în cadrul EU, EU, EU Pilot. Pentru că este o, o metodologie importantă pentru a uh, evita inițierea unor proceduri de infringement prea numeroase. Dar după ce am primit o număr mare de plângere, am, reușit, am hotărât totuși să îmi schimb strategia, pentru că la un moment dat concluziile mele au fost că comisia trebuie să-și îmbunătățească metodologia pentru față acestor probleme și mai ales comisia trebuie să vadă cum își poate îmbunătăți gradul de transparență și modul de colaborare cu um, autorii plângerilor și pentru că din uneori comisia înregistrează și eșecuri în ceea ce privește așteptări, gestionarea așteptărilor autorilor plângerilor. Spre exemplu, dacă comisia decide să nu inițieze o procedură sau să întrerupă o anchetă, atunci ea trebuie să ofere explicația adecvată uh, celui care a depus plângere, pentru că altfel asta duce la frustrare și la noi serii de plângeri. Au apucat, spre exemplu, de plângerea față de implementarea în Germanie a directivei privind viața privată și, de asemenea, uh, cu faptul că Comisia nu a oferit un răspuns adecvat, dar în cele din urmă uh, o explicație mai bună a fost oferită față de una dintre întrebările adresate de o parte din petenți, dar problema nu a fost soluționată pe ansamblu. Un alt uh, caz interesant se referă cu, la cererile de, care se confruntă cu refuz de acces la documente, la informații ale UE și uh, Bineînțeles că și aici ne dăm seama că problema este una mai vastă. O, o plângere recentă din partea unui deputat care dorea să aibă acces la procesele verbale um, ale lucrărilor uh, grupului de lucru privind uh, reglementarea vehiculelor și uh, domnia sa solicita acces la aceste documente în cadrul lucrărilor Comisiei de Anchetă Dieselgate din Parlament. Și am recomandat ca Comisia să um, acorde și Consiliul să acorde uh, un acces sporit la astfel de documente, pentru că, în definitiv, uh, cetățeanul întotdeauna ar trebui să poată să afle cum este guvernat, ce decizii se iau la Bruxelles. Și um, în acest fel, cred că vom continua să descoperim noi riscuri de încălcare a legislației UE și modalități de a uh, le redresa și sigur că trebuie să vedem și uh, rolul pe care îl joacă Comisia în această privință, pentru că putem ajuta la uh, rezolvarea unor anchete naționale, regionale, în modalități care nu ar fi putut altfel să vadă lumina zilei. Spre exemplu, uh, Ombudsmanul Federal al Belgiei a pus o întrebare privind uh, dreptul uh, reunificării familiilor și, bun, Ombudsmanul din Irlanda a a inițiat de asemenea uh, o acțiune în domeniul um, agricol. Și încă un uh, instrument la dispoziție este efectuarea de anchete în paralel în cadrul rețelelor de ombudsman și astfel putem vedea ancheta și la nivel național și la nivel regional sau UE. Un exemplu se referea la modul în care statele membre uh, puneau în aplicare legislația privind lupta împotriva substanțelor care dăunează stratului de uh, ozon. De asemenea, ne-am uh, ocupat și de dosare care implică schemele de uh, credit la export și de asemenea cu regimul uh, reexportării către țări terțe. Deci am dat doar câteva exemple care ne arată că uh, aceste instrumente ne ajută să detectăm situații de încălcare a dreptului uh, UE și mai sunt și multe altele. Mulțumesc. Thank you, madam. Ombudsman. mulțumim. doamnelor și domnilor. Destin și mei uh colegi de la Comisia PETI mi-au pregătit o prezentare ceva mai elaborată pentru a vă prezenta punctul de vedere al Comisiei de Petiții. În fiecare an, Comisia de Petiții publică un aviz la raportul de aplicare a legislației Uniunii Europene. Fiecare an încercăm să discutăm această chestiune cu interlocutori din alte comisii de specialitate ale Parlamentului. Avem o excelentă colaborare cu uh, biroul, uh, cabinetul doamnei ombudsman și avem, uh, avem și intenția de a continua această colaborare. Tocmai de aceea organizăm uh, anual și o Uh, reuniune de două zile cu parlamentele naționale și cu participarea uh, oficiului ombudsmanului. Am dorit ca această activitate să uh, continue și pe viitor. Și acum vreau să rog pe domnul Tiago Tiburcio, expert uh, din partea Universității din Lisabona, să ne uh, prezinte uh, conferința sa privind detectarea neregulilor și încălcărilor legislației europene. Um prazer e uma, uma honra estar aqui presente neste, neste Parlamento e a falar de um tema tão. E o mare plăcere pentru mine să vorbesc aici despre o temă atât de interesantă. Vreau să vorbesc despre rolul ombudsmanului și pe rolul Comisiei de Petiții în detectarea încălcărilor uh, dreptului comunitar. Structura prezentării mele urmărește structura briefingului pe care l-am primit. Vorbește întâi despre diferențe între rolul ombudsmanilor și, peti- și uh, petițiile și petiții și după aceea diferențele dintre plângeri și petiții. Se face referire la anumite practici, bune practici și în final propune câteva sugestii. Pentru pentru ca să fie clar, petițiile și plângerile sunt cele mai bune instrumente ale cetățeanului pentru a putea reacționa la politicile Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că pot să uh, detecteze insuficiențe sau să uh, plăzinte plângeri împotriva autorităților statelor membre în legătură cu aplicarea dreptului comunitar. Delimitarea însă uh, între cele două este fundamentală. Pe de o parte, Petițiile sunt uh, necesare pentru a da o voce cetățenilor, dar nu există până la urmă o decizie câteodată la unele dintre ele, la unele proceduri, ci e vorba de un drept de a fi auzit. Plângerile pe de altă parte, plângerile către ombudsman uh, vizează obținerea unei decizii nu neapărat de la entitatea uh, care ar putea să uh, satisfacă dreptul care a fost încălcat, ci de la ombudsman care ar putea să constate în primul rând încălcarea. Deci această diferență dintre cele două duce la crearea unui set de cele mai bune practici. În cazul ombudsmanului, procedura este mai discretă, deși uh, drumul pe care îl face plângerea se reflectă după aceea în decizia ombudsmanului în raportul său final. Cum, după cum puteți vedea aici, aceste drepturi uh, împart, de fapt, majoritatea caracteristicilor uh, lor. E vorba de drepturi care sunt, uh, sunt drepturi similare. Ambele drepturi, dreptul la petiție și la ombudsman, sunt convenționale în sensul că sunt prevăzute în legislație. Apoi, în acțiunea lor este destul de variată, poate să se adreseze pe orice subiect. Um, eforturile um, necesare uh, nu sunt foarte mari, se poate face o plângere și verbal, dar și în scris. Momentul în care se decide exersarea acestui drept, decide, uh, depinde exclusiv de cel care adresează uh, petiția sau plângerea, deci e vorba de un moment care, pe care îl determină autorul, iar frecvența lor este nelimitată. Diferența principală este că petițiile se adresează direct instituțiilor politice, în timp ce plângerile uh, cer protejarea uh, și medierea din partea ombudsmanului european. São e de queixa eh, garantem a quem exerce este direito o direito a uma resposta, a um feedback, distinguindo do outro. E, eh, oricum există dreptul la o reacție, la un fel de feedback. Ehm, și atunci uh, uh, ai, îți exerciți acest drept uh, prin, prin adresarea în formă scrisă acestor instituții. Democrația prin advocacy implică cetățenii chiar dacă deciziile rămân exclusiv în mâna reprezentanților cetățenilor. Asta spre deosebire de democrația directă. Și acum în ce privește eh, cele mai bune practici. Incluziunea, de pildă. Foarte multe grupuri au uh, eh, dificultate în a se face auzite. Și atunci eh, se adresează ombudsmanului. Una din, una din slăbiciunile uh, acestei democrații prin uh, uh, acțiuni de advocacy este că de, se fac auzite mai ales acele grupuri sau acele mișcări, acele curente care au la dispoziție resurse materiale și sociale mai importante. Asta înseamnă că uh, apare o subreprezentare la scară largă pe diferite grupuri. Dacă analizăm implicarea societății civile, găsim de pildă că ombudsmanul din Lituania, oficiul ombudsmanului lituanian, identifică anumite campanii țintite Um, pe diferite teme. Mai este și exemplul Irlandei de Nord, unde oficiul ombudsmanului publică un raport uh, defalcat al uh, reclamațiilor uh, primite pe gen, grupă de vârstă, status social și așa mai departe. Și atunci, este important uh, să poți identifica pe baza acestor uh, cifre uh, care sunt principalele trenduri și care sunt problemele principale. No processo, através das E important să implicăm și cetățenii în aceste proceduri prin intermediul unor dezbateri, care implică de multe ori și deputați, membri ai guvernelor și funcționari din înalta administrație publică. Aceste funcționalități pot să fie folosite la maxim atunci când sunt și date la televizor, de exemplu, sau atunci când sunt uh, și transmise pe internet, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu anumite uh, dezbateri uh, și ale Uniunii Europene care se pot urmări peste tot. Trebuie subliniat de asemenea și că într-o anchetă despre om, felul în care ombudsmanul din um, țara Galilor a folosit aceste drepturi, s-a văzut că se dorea un contact mai direct în uh, cadrul acestui proces. Unele um, um, chestiuni, um, unele dezbateri necesită însă de exemplu, un prag care trebuie să fie atins. În Portugalia, pentru a putea uh, lansa o dezbatere, trebuie să fie 4.000 de semnături, 4.500 în alte țări și, uh, nu mai știu, mai multe, cred că 50.000 de semnături pentru Parlamentul ger- uh, German. Există anumite riscuri în legătură cu aceste praguri, pentru că ele constituie, de fapt, un fel de obstacole pentru cetățeni la acest, față de aceste instrumente, creând, practic, o inegalitate Um, pentru cetățenii care, de exemplu, trăiesc în mediile rurale și, în același timp, ele au alt dezavantaj pentru că pot să creeze așteptări, să se pară că acea, rezol- acea problemă se va rezolva cu adevărat. Însă, pe de altă parte, totuși, în ciuda acestui prag, cetățenii au acces la dezbateri și pot, de asemenea, și să se constituie pe inițiative uh, comune Uh, care să ceară lucruri în folosul comunității. Indiferent de aceste praguri, atât uh, Comisia pentru Petiții cât și Ombudsmanul acceptă și plângeri colective. Aceasta este o oportunitate pentru uh, Comisia de Petiții și Ombudsman să extindă grupul de cetățeni cu care comunică. Să ne uităm, de exemplu, la cazul platformelor oficiale online care ajută la culegerea de semnături și care permit o interacțiune mult mai bună cu autorii petițiilor sau cu autorii plângerilor cu și uh, cooptarea unor uh, semnatari, foarte, mult, foarte, uh, foarte mulți dintre ei. Petițiile electronice sunt uh, o altă piesă foarte importantă a mozaicului uh, de interacțiune între cetățeni și instituțiile publice, pentru că acestea au un potențial de a atinge anumiți cetățeni care altfel ar fi mai puțin implicați la nivel instituțional sau politic. E vorba, de exemplu, de cei uh, tineri care nu sunt întotdeauna bine reprezentați și nu folosesc aceste instrumente de participare. Având în vedere însă accesul la tehnologii la ora actuală, participarea prin aceste instrumente ar putea duce în același timp și la o suprareprezentare a unei categorii din cauza acelei prăpăstii digitale de care am mai vorbit și care ar exclude formele tradiționale de participare, cum ar fi petițiile pe hârtie, plângerile la telefon și ar putea să creeze o inegalitate. Însă, instrumentele electronice au transformat un proces care era uh, o interacțiune între participanți și destinatari într-un proces uh, public. Uh, se oferă în timp real informații despre proces, despre stadiul în care se află plângerea, întrebările care sunt puse guvernului, care sunt răspunsurile guvernului și așa mai departe. Aceasta permite și implicarea unei comunități care altfel n-ar fi posibilă se spune că aceste instrumente pot uh, să, trans, să creeze o conștientizare mult mai bună și în același timp și să creeze stimulente pentru ca aceste uh, instituții să acționeze pentru cetățeni. Un alt instrument care a contribuit foarte mult la implicarea cetățenilor sunt rețelele sociale, transmiterea informațiilor uh, prin rețelele sociale a fost o posibilitate uh, care a fost folosită și pentru a explora care este părerea, de fapt, uh, a cetățenilor prin Twitter sau altele. Ombudsmanul este mai activ în folosirea acestor tipuri de platformă decât Comisia pentru Petiții, cu anumite excepții care um, depind, fapt se poate explica și prin natura colectivă a um, Comisiei pentru Petiții față de ombudsmanul, care este o, un individ și care uh, aplică mai ușor practica de comunicare uh, digitală. Comunicarea este însă făcută de multe ori unidirecțional. Trebuie să ne gândim eventual la căi pentru a promova un adevărat dialog real cu cetățenii. În acest context, e importantă sensibilizarea cetățenilor pentru rolul acestor instituții și crearea unei legături reale între instituțiile publice și cetățean. E foarte importantă comunicarea nu trebuie neglijată. Ea nu trebuie să se limiteze la transmiterea de informații, ci ar trebui să uh, fie un stimulent pentru participarea cetățenilor și trebuie să contribuie și la reducerea distanței între puterea publică și cetățeni. De aceea, este o formă inovatoare de comunicare pe care trebuie să o folosească instituțiile, pentru că uh, ele nu trebuie să se mai limiteze la ora actuală la transmiterea de informații. De exemplu, există un program de televiziune al ombudsmanului austriac săptămânal, care este extrem de bine vizionat, uh, care este, uh, se bucură de mult entuziasm din partea cetățenilor care au început și să-l cunoască mult mai bine pe ombudsmanul austriac. Un alt exemplu din uh, țările de jos um, uh, care au o emisiune care se cheamă O zi din viața ombudsmanului uh, olandez și care vorbește despre cazuri reale și transmite tocmai ideea de dinamică în activitatea ombudsmanului și de interes pentru activitatea sa e foarte eficient să comunicăm așa, pentru că, sigur, pe lângă alte mijloace de care dispunem și care sunt uh, tradiționale și ne permit transmiterea de informații, și acestea sunt foarte de actualitate. Um, din păcate, unele practici nu sunt încă destul de bine răspândite și informația poate fi transmisă foarte bine prin ele, fiind un mijloc ușor de transmitere, fie online, fie prin broșuri și poate fi uh, și distribuită această informație partenerilor cheie, cum ar fi, de exemplu, autoritățile locale, organizațiile non-guvernamentale. Toate mijloacele acestea pot fi foarte utile în multe domenii de interes pentru Uniunea Europeană, unde câteodată există foarte multă confuzie despre activitățile care sunt de competența Uniunii. În final, existența unor rețele de informare, rețele uh, în care se partajează informații, cum ar fi rețeaua europeană a ombudsmanilor, care ajută în um, partajarea de informații despre legislația europeană și impactul pe statele membre din Uniunea Europeană. Facilitarea comunicării între ombudsmani uh, este de asemenea importantă uh, și felul în care drepturile cetățenilor sunt transmise și uh, comunicate cetățenilor. Există instrumente de comunicare între parlamentele naționale și Parlamentul European, cum ar fi, de exemplu, cazul reprezentanților parlamentelor naționale care vin la Uniunea Europeană. Însă, ceea ce se întâmplă cu ombudsmanii este că niciunul din aceste instrumente nu pot fi um, folosite în cazul petițiilor, din păcate. În legătură cu câteva propuneri pe care vreau să le fac, vreau să menționez câteva puncte doar. Pe de o parte, deci, utilizarea um, mijloacelor care permit garantarea drepturilor um, cetățenilor și garantarea corectării greșelilor care se fac, care se pot face, acest lucru se poate face prin rețelele sociale, unde se poate crea un cont specific pe rețelele sociale care să se dedice exact acestei teme cu ideea de a promova um, recursul posibil la aceste instrumente pentru a denunța problemele cu legislația europeană. Și aceste rețele ar putea să permită și transmiterea experienței altor state membre, să vadă cum s-a rezolvat un caz într-un stat membru, cum s-a folosit acest drept concret. Apoi rețeaua de partajare a expertizei la nivelul comisiilor parlamentare ar putea să fie un pas esențial de asemenea pentru îmbunătățirea rolului parlamentelor. Colectarea datelor, alt uh, subiect important despre, subiect, despre situația actuală, care e numărul de plângeri, de petiții pe care le avem, care a fost uh, cursul dat acestor petiții și plângeri. E important să avem un astfel de pool de informații pentru ca să uh, Uh, ne gândim la soluții concrete împreună. Și altceva important, un capitol separat în rapoartele anuale ale Comisiei de Petiții, dar și a Ombudsmanului, ar putea să fie, de exemplu, o formă de a da mai multă identitate uh, subiectului și care ar putea, deci, să fie culesă, culeasă această informație într-un raport unic din partea ambelor părți. Și acum închei. În ceea ce privește propunerile care ar putea să garanteze mai multă vizibilitate și să apropie cetățenii de instituții, putem întâlni, de exemplu, pe de o parte, potențialul noilor rețele și rețelelor digitale, smartphone-urile pe care toată lumea le are sunt foarte utile în acest sens, folosirea unor videouri, eliminând un obstacol pe care încă unii cetățeni îl văd în nevoia de a-și transpune în scris uh, petițiile sau plângerile. Aceasta e o formă de a facilita uh, instrumentele existente. Apoi, posibilitatea de a crea platforme oficiale de comunicare, nu numai cu autorii petițiilor și a plângerilor, ci cu toți cei care susțin acele petiții, de exemplu, o chestiune esențială, monitorizarea și evaluarea e și ea foarte importantă. E foarte important să se poată facă, face o evaluare care să ține cont de toți indicatorii um, care um, sunt importanți pentru felul în care este structurat instituția, dar și care sunt importanți pentru autor, pentru parlament, pentru ombudsman, pentru guverne, pentru cetățeni. Uh, și în legătură cu informații și dincolo de culegerea de informații, e important să facem și o, ave, o evaluare din partea cetățenilor a experienței pe care au avut-o folosind aceste mijloace. Aici ideal ar fi să se facă sondaje în două etape. Întâi, să se facă un sondaj la începutul experienței lor și unul la final, cum a fost rezolvat ceea ce își doreau. Cum au fost întâlnite așteptările sale? Care sunt rezultatele concrete pe care le-a obținut? Pentru că se poate vedea exact care este impactul pe care l-a avut um, procedura pe care a urmat-o cetățeanul uh, pe relația lui cu instituțiile, dacă este o, un impact pozitiv sau nu. În fine, în, până acum avem puține informații despre acest lucru. Apoi, campaniile țintite pe publicul care este de obicei cel mai îndepărtat și care nu cunoaște foarte bine situația, aceste campanii țintite sau targetate ar putea să fie făcute prin intermediul unor antene în, antene în care, de exemplu, în care sunt de obicei autori de petiții sau de plângeri. Să fie disponibile informația însă în mai multe uh, limbi și a comunităților de migranți și cam atâta. Voi încheia aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt deschis pentru informațiile dumneavoastră, întrebările dumneavoastră, desigur. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Tiburcio, for your very, very... Mulțumim pentru contribuția dumneavoastră excelentă o analiză foarte pertinentă a situației. Și acum am plăcerea să dau cuvântul următorilor patru vorbitori, patru ombudsman din patru state membre ale Uniunii Europene. Mai întâi o invit pe doamna Silvia Spurek, comisar pentru drepturile omului din Polonia. Aveți cuvântul, vă rog. Uh, good afternoon. I will speak English. Thank you very much for inviting me. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Pentru că vorbesc din perspectiva ombudsmanului polonez, dr. Adam Bodnar, președintele uh, Oficiului Polonez pentru Drepturile Omului și Egalitate de Șanse. Voi avea o prezentare mai formală uh, Eh, istoria recentă ne arată că mecanismele europene eh, și instituțiile europene nu sunt suficient de eh, eficace. Transpunerea normelor de drept europene nu întotdeauna reflectă normele și ideile și valorile europene. Nu întotdeauna legislația națională prote protejează drepturile omului și drepturile fundamentale, așa cum au fost imaginate de legiuitorul european directivele Uh, europene protejează cetățenii europeni de uh, eventuale discriminări doar într-o măsură limitată. Um, în cazul discriminărilor uh, de sex, de gen, discriminarea este mai mică, mai mare este de pildă în ce privește dizabilitățile. În consecință, cetățenii europeni sunt tratați, uh, nu sunt tratați egal, tocmai în temeiul acelor legi care trebuie să protejeze împotriva discriminărilor. Um, în ce privește dizabilitățile, Comitetul de Specialitate al Națiunilor Unite a solicitat deja Uniunea Europene să-și armonizeze uh, dispozițiile privind persoanele cu dizabilități printr-o, dizabil, printr-o directivă orizontală un proiect pentru această directivă a fost, adoptat, a fost prezentat de Comisie încă din 2008, dar nici până acum n-a fost adoptat. Acest lucru este practic uh, oglinda unei lipse de interes din partea Uniunii Europene uh, și uh, adoptarea selectivă a acestor directive a dus la legi defective în statele membre. În Polonia sunt implementate anumite dispoziții ale uh, directivei europene privind tratamentul legal al persoanelor. Citind uh, dispozițiile legii de transpunere, uh, se poate înțelege că Uh, discriminarea etnică uh, prin, prin, privind accesul la educație uh, nu este permis, dar în același timp discriminarea pe criterii sexuale nu este nici interzisă. Da? Deci, în plus, sunt discriminate drepturile persoanelor cu dizabilități vis-a-vis -vis de anumite tratamente implementarea în legislația națională poloneză a unor directive europeană a, au a, avut, repercusiuni, a avut repercusiuni, de exemplu, în ce privește a, și tăierea unor păduri, activitățile de gospodărire a pădurilor. Da? Prevederile Convenției de la Arhus sunt reflectate în directivele europene. Ele solicită statelor membre să ofere acces membrilor interesați ai publicului acces la informații cu ajutorul cărora să poată um, ataca anumite uh, hotărâri judecătorești. Și atunci, uh, uh, de exemplu, se conferă cetățenilor sau ONG-urilor și dreptul de a ataca în justiție anumite legi sau anumite decizii. În ce privește cazul acelei păduri din Polonia afectate, uh, ONG-urile din domeniul mediu, uh, mediului nu au putut uh, avea acces la anumite informații și au putut au, pentru, în temeiul unei legi poloneze care zice că nu poți avea acces decât dacă ești parte vătămată sau direct implicată în proces. Tocmai de aceea, ombudsmanul Uh, Polon, din Polonia a apelat la o instanță administrativă pentru a corecta această situație. Însă, în ambele instanțe care au fost uh, invocate, s-a considerat că sunt inadmisibile uh, plângerile, respectiv reclamațiile petentului, că pe motiv că nu ar exista temei juridic. În plângerea sa, ombudsmanul a invocat un uh, termen, un temei juridic corect, uh, așa cum a confirmat uh, instanța judecătorească. Totuși, um, și tocmai de aceea, plângerea ombudsmanului a fost folosită pentru amendarea legislației actuale, pentru ca precedentul acesta al pădurii respective din Polonia să nu se mai poată repeta. Cu toții trebuie să ne Eh, aducem aminte de acel test de determinare și eh, test de răbdare pentru instituțiile europene, care a fost eh, criza migrației și migranților. Într-un timp limitat, un număr enorm de migranți și refugiați a fost primit în Uniunea Europeană, a existat riscul ca o mare parte dintre acestea să rămână fără asistență. În urma Uh, deciziei Consiliului UE din 2015, Polonia s-a angajat să primească ceva mai mult de 6.000 de cetățeni străini. În ciuda recomandărilor și notificărilor Comisiei, Polonia nu a luat nicio măsură pentru a se conforma acestui angajament. În același timp, au fost uh, violate și încălcate uh, mii de, drepturile fundamentale și umane ale unor mii de cetățeni. O, o altă problemă pe care aș vrea să o aduc în discuție este refuzul la accesului la acte clasificate uh, în contextul unor uh, solicitări de azil pentru cetățeni terți de multe ori nu sunt cunoscute uh, drepturile acestor uh, categorii de persoane, nu sunt cunoscute drepturile de acces la informații, dreptul la atac în justiția unor decizii conferite de uh, acte și acorduri internaționale. De multe ori, Curtea de Justiție trebuia să adopte prin hotărâre o, pozi- o poziție privind uh, posibilitatea părții interesate de a-și exercita anumite uh, drepturi, în special dacă aceste drepturi sunt um, legate de uh, decizii care au fost luate împotriva lor. Toate aceste exemple arată că drepturile și libertățile cetățenilor europeni nu sunt protejate corespunzător ombudsmanul polonez abordează această chestiune în relație cu uh, autoritățile poloneze și prin uh, hotărâri în instanță. Fără un sprijin corespunzător, însă, ombudsmanul uh, în Polonia și în toate celelalte state membre este limitat în ce privește marja sa de manevră. năzuințele și visurile cetățenilor europeni pot fi rezolvate de legislația europeană dar această legislație trebuie să fie implementată. Există, de pildă, directiva UE privind uh, violența, violența uh, motivată uh, sexual, violența domestică și alte forme de violență. Cred că aș putea să-mi dedic întreaga intervenție unor cazuri din această sferă, care sunt foarte, foarte multe. Sper să pot face și pe viitor, însă Astăzi aș vrea să mă limitez doar la faptul că această directivă, din păcate, nu a fost încă suficient de bine transpusă și implementată. Mulțumesc. Thank you you see the reactions. Mulțumim foarte mult. Ați văzut și reacția din partea sălii. Mulțumim. Deci, iar acum am onoarea să dau cuvântul următoarei vorbitoare, Maria Patachia, apărătorul public al drepturilor din Slovacia. Bun venit, doamna Patachia. Mulțumesc, domnule președinte. Și în ceea ce privește participarea mea la acest panel, um, pare bine că putem în orice caz să ne exprimăm uh, fiecare dintre intervenienții în limba noastră maternă. Și uh, aș vrea să vă împărtășesc câte ceva din experiența mea mm, în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației europene în Slovecia. Voi vorbi despre uh, Mm, niște microhidrocentrale uh, și sper că voi reuși să afișez și prezentarea pe ecrane. Voi vorbi deci despre prerogativele apărătorului drepturilor uh, în uh, Slovacia după care voi ajunge și la situația microhidrocentralelor electrice și situația lor în cadrul legislației specifice din Slovacia, precum și despre raportul special al mediatorului pe anul 2017 și concluziile care decurg de acolo. Mm, instituția mediatorului în Republica Slovacă este definită în cadrul Constituției. Dispozitivul a fost revizuit apoi în 2001 și puteți vedea pe această pagină de prezentare principalele prerogative ale mediatorului. Apoi, deci este o lege adoptată, legea ombudsmanului în 2001 și între timp, deci, începem să acumulăm o anumită experiență și vă pot spune că personal sunt convinsă de efectele pozitive ale uh, acestei instituții a ombudsmanului. În ce privește prerogativele principale, ombudsmanul uh, este o uh, instituție desem, este desemnat de către Parlament și uh, raportează Parlamentului, uh, instituția a caracter național și monocratic. Bun, altfel spus, uh, nu titularul Uh, este singurul care își asumă sarcinile încredințate, nu dispune de, de uh, supleanți sau de um, director adjunți. Acum uh, voi ajunge și la tema deja anunțată a microhidrocentralelor din Republica Slovacă. Vorbim de 203 astfel de hidrocentrale și s-ar putea ajunge până la 375 dacă ar fi să utilizăm pe deplin potențialul hidroenergetic al um, rețelei hidrografice din Slovacia. Bun, um, să încerc să prezint uh, în balanță aspectele pozitive și cele negative. Mai întâi, dacă ne gândim la protocolul de la Kyoto, prin care semnatarii se angajau să-și reducă progresiv emisiile de gaze cu efect de seră și a contribui la atenuarea schimbărilor climatice, e bine, în consecință, sunt încurajate sursele de energie regenerabilă în uh, statele membre și, sigur, uh, trebuie să ne gândim și la situația râurilor fluviilor, mai ales în cadrul acestor mici hidrocentrale, a căror putere instalată nu depășește 10 MW. Câteva exemple pozitive ale acestor mici hidrocentrale comparativ cu producția de energie din surse fosile. Uh, o mai mică poluare a atmosferei și mai puține deșeuri, mai puține emisii de gaze cu efect de seră, producția de energie hidroelectrică nu necesită atât de mult transport, deci se fac economii, mai puțin uh, impact asupra mediului datorită transportului și, de asemenea, o mai bună diversificare a surselor de energie. Apoi, pe partea de aspecte negative. Ehm, debitul eh, fluvilor este mai eh, lent, scade concentrația în oxigen a apelor și, eh, bun, împrospătarea apelor este mai lentă, ceea ce afectează negativ ehm, habitatul și speciile animale și în anumite cazuri rare se poate ajunge și la situații de uh, poluare, la multiplicarea unor structuri invazive și asta poate dăuna speciilor acvatice. Barajele hidrocentralilor uh, constituie un obstacol la migrația și reproducerea uh, multor specii de pește. Deci, sigur, sunt diverse aspecte negative, nu doresc să le citez acum pe toate, însă Ceea ce actualmente ridică probleme este tocmai această dezbatere, comparație între um, aspecte pozitive și aspecte negative pe marginea uh, utilizării acestor microhidrocentrale. Deci, ceea ce privește impactul negativ asupra mediului, uh, Uh, e adevărat că dacă vrem să avem o evaluare uh, pertinentă, trebuie să ținem cont și de uh, serviciile ecosistemice. Trebuie să vedem toate avantajele, beneficiile pe care ne le oferă ecosistemele naturale. Și pe plan uh, european există o serie de directive specifice uh, Există și o anumită strategie încă în vigoare până în 2020 pe această temă. Și Bun, în discuția noastră preliminare, de, ai uh, pregătind acest eveniment, uh, am primit niște informații, am aflat că se pregătesc niște studii de impact. Mă gândesc la directiva 2001-92 și directiva EIA și SIA. Însă ar trebui să ținem cont și de uh, directiva care uh, este dedicată gestiunii uh, apelor și protecției habitatelor. Bun, acum poate că există și o anumită contradicție comparativ cu uh, directiva privind promovarea surselor de energie regenerabilă. Dar mai ales că vorbim de un context specific, acela al microhidrocentrale. Bun, acum aș vrea să menționez în, pe scurt și articolele uh, pertinente din uh, Constituția Slovaciei în această materie. Bun, pentru instituția ombudsmanului constituie uh, temeiul uh, pe care poate constata încălcarea unui drept sau unei libertăți fundamentale. Uh, e vorba mai ales de articolele 44 și 45 din Constituție. Și, de fapt, cel mai adesea articolul 46 este temeiul juridic invocat pentru activitatea ombudsmanului. Bun, am vorbit despre această situație la modul general. Acum, în ce privește activitatea ombudsmanului, dacă ținem cont de raportul special din martie 2017, menționa Um, aceste interese contradictorii, acest conflict de interese. Pe de o parte se dorește producerea de energie din uh, surse regenerabile, pe de altă parte se dorește protejarea uh, mediului înconjurător la anumite standarde. Ei, și uh, acest raport din martie 2017 a fost înaintat um, Parlamentului Slovac fost elaborat de către Comisia de Cercetare în cadrul ombudsmanului, tocmai pentru că fusese înregistrate plângeri repetate privind mod modalitățile în care ombudsmanul uh, aplica uh, directivele europene în materie de protecție a mediului. Și uh, sigur că deciziile trebuiau luate ținându-se cont și de legislația europeană și de legislația națională. Acest uh, studiu a constatat uh, încălcări grave ale uh, drepturilor și libertăților fundamentale și că acestea erau frecvente pentru că cetățenii nu priveau suficiente informații despre starea mediului Uh, sau despre drepturile lor, uh, inclusiv uh, drept, accesul lor la justiție. Deci, articolele 45-46 din Constituție. Și s-a constatat de fapt că de foarte multe ori aceleași probleme reveneau, adică de multe ori autoritățile luau decizii e, lipsite de un temei coerent, doar e, într-un cadru formal, fără să se respecte criteriile adecvate și e, foarte adesea obiectivul principal era atingerea unui anumit nivel de energie produsă și lăsând la o parte alte considerente. Și Ceea ce eu consider foarte deranjant este că în aproape toate aceste cazuri uh, s-a eșuat total uh, în ceea ce privește luarea în considerare a efectului global cumulat al un, a unui proiect, ceea ce, bineînțeles, contravine uh, spiritului și literei legislației europene în uh, acest domeniu. Deci, unul dintre cazurile menționate de către raport, uh, uzina de la TECO, uzina hidroelectrică și aici uh, există chiar și o notificare de infringement din noiembrie 2014 din partea Comisiei Europene. Și uh, nici aici, în ciuda faptului că mai existau și alte hidrocentrale pe cursul acelui râu, nu s-a făcut un studiu cumulativ, al efectelor cumulative asupra calității apelor și habitatului în bazinul acelui râu. Mai mult decât atât, trebuie să vorbim și de uh, eliberarea de apă reziduală de la o centrală nucleară din regiune. Nici asta nu, nu a fost luată în considerare. Și Uh, practic, uh, vorbim despre o situație în care cererea de uh, predarea procesului este depusă azi și este aprobată mâine. Sau, de exemplu, uzina de la Șalcova, unde, care se află, practic, în imediată vecinătate, la câteva zeci de metri de locuințele cetățenilor cetățeni care uh, suferă un impact tehnic specific, uh, poluare fonică și uh, vibrații, uh, rezonanță electromagnetică. Concluzia um, apărătorului public al dreptului al ombudsmanului uh, a fost după cum urmează că este nevoie de o uh, pregătire pe plan strategic a studiului privind efectele cumulative ale acestor microhidrocentrale pentru a se ține cont de acest aspect în momentul acordării sau luării deciziilor. Deci înainte de a acorda sau nu un permis, trebuie neapărat să se țină cont de efectul cumulat într-o anumită zonă a acestor proiecte de dezvoltare și bineînțeles că este nevoie aici de mult mai multă transparență în uh, aceste proceduri pentru a putea identifica uh, în mod corect uh, profilele specificele potențiale ale fiecărui bazin hidrografic. Ce studii care nu erau disponibile la momentul elaborării acestui raport. Și, bun, de ce? Pentru că, de fapt, foarte multe informații uh, erau ținute uh, uh la sertar de către compania publică, principală companie publică națională de producție energie hidroelectrică. Uh, și cred că uh, aceste studii privind profilul potențialului hidroenergetic uh, um, din Slovacia, deci acest document care data din 2011, Eh, avea niște hibe. În principal nu ținea cont de efectul eh, cumulat al prezenței acestor eh, hidrocentrale. Studiul nu a fost actualizat, nu a fost adus la zi și apoi în propunerea din 2016, prin urmare, venea cu o abordare inadecvată privind efectul cumulat. De aceea, au fost înregistrate contestații în fața tribunalelor față de acest document, acest raport revizuit. Procedura juridică este încă în desfășurare actualmente. Și, în concluzie, dați-mi voie să spun următoarele. Este de o importanță vitală să putem evalua avantajele eh, energiei regenerabile, ținând cont și de daunele posibile față de mediul înconjurător. Și pentru a putea face asta, eh, doar așa, de fapt, doar făcând acest lucru vom putea vorbi despre energie hidroelectrică cu adevărat verde și uh, mulți oameni, multe entități implicate în acest proces de autorizare solicită uh, acest nivel de acces la informații pe care nu-l avem, nu dispunem de el. Și uh, tocmai acest lucru este contestat în fața instanțelor administrative și juridice. Așadar, în ceea ce privește viitoarea legislație, fie la nivel național, fie la nivel uh, comunitar. Cred că pe viitor, actele legislative care vor încerca să echilibreze într-o balanță diferitele tipuri de interese vizate, ar trebui să uh, și cuantifice uh, respectivele uh, obiective urmărite. Pentru că dacă decizii luate pe baza unor informații uh, parțiale, ciuntite, eh, ei bine, eh, astfel de decizii, de fapt, nu țin eh, cont în mod adecvat de natura contradictorie a anumitor obiective. Pentru că nu se poate lua astfel de decizie adecvată fără să ai informații, toate informațiile necesare la un nivel suficient. Mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul următorului vorbitor. E vorba de doamna Maya Saxlin, care este ombudsmanul din uh, Finlanda. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte, mulțumesc pentru cuvânt, stimați reprezentanți ai Parlamentului European, stimați reprezentanți ai Parlamentelor Naționale, uh, Rolul ombudsmanului în Finlanda este în primul rând asigurarea respectării legislației de către toți. Alt rol important este respectarea și promovarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale. Astfel, putem să îmbunătățim încrederea în sistem și să promovăm o democrație funcțională și în același timp să îmbunătățim activitatea parlamentelor. Mă bucură enorm să fiu aici astăzi cu dumneavoastră și să avem ocazia să discutăm despre aceste aspecte care ne interesează pe toți. Câteva exemple din partea mea în felul în care reacționează instituțiile europene la plângeri. Există plângeri de multe ori în legătură cu aspecte de mediu și tematica aceasta este examinată de către ombudsman și de către Comisia de Petiții. Atunci când avem o plângere, ce se întâmplă este că, în primul rând, Comisia este competentă în prioritate, dar fiind dat că nu întotdeauna Comisia poate să facă uz de instrumente juridice, Comisia trebuie să se și asigure că condițiile juridice sunt îndeplinite. Aceasta înseamnă că există plângeri care sunt examinate în același timp sau câteodată noi înaintăm direct comisiei uh, problema menționată pentru ca să investigheze situația. Un uh, exemplu foarte bun este Cartea Drepturilor Fundamentale. Petiționarul se plângea că nu putea să treacă cu scaunul rulant în uh, vagonul restaurant, în tren. Și uh, ombudsmanul a primit această plângere uh, există standarde europene și în standardele respective nu scrie că în acele vagoane trebuie să fie spațiu pentru uh, scaun cu rotile. Aici, cei care se deplasează în scaun rulant nu au aceleași posibilități ca ceilalți. E vorba de restricționarea concurenței aici, a competitivității, și discriminare. Și aici uh, ombudsmanul nu a putut să răspundă la întrebare și atunci, pentru că n-am reușit să dăm un răspuns satisfăcător, am încercat să prezentăm tuturor celor implicați această situație și plângere, tuturor celor, de exemplu, care se ocupă de standardele și standardizarea vagonelor de tren, pentru ca să se poată pe viitor elimina astfel de probleme. Un al doilea exemplu pe care vreau să vi-l dau are legătură cu următoarea situație. Curtea Europeană de Justiție a luat uh, o hotărâre în care este implicat un alt stat membru. Concret, uh, era vorba de autovehicule care erau închiriate sau erau în leasing, dar din alt stat membru și erau folosite în alt stat membru. În cazul acesta, în cazul Olandei, hotărârea spunea că nu este, acces, nu este acceptabil ca să se taxeze uh, impozitele, uh, TVA-ul în mod uh, deci total în țara respectivă dacă respectiva mașină circulă în altă țară. S-a contactat ombudsmanul, ombudsmanul a considerat că e o încălcare aici și deci ministerul a fost rugat să clarifice situația uh, juridică și să schimbe uh, în legislație ceea ce permitea o astfel de impozitare nedreaptă. Un alt exemplu, un ultim exemplu, în care au fost uh, aplicate principiile generale ale Uniunii Europene la uh, punerea în aplicare a dreptului comunitar. E vorba de recunoașterea diplomelor aici, în al treilea exemplu, de către un alt stat membru. E vorba de recunoașterea unor diplome în Finlanda. Ombudsmanul nostru a spus uh, că autoritățile Finlandei au acționat corect pentru că au constatat că în temeiul legislației finlandeze diploma respectivă nu trebuia să fie recunoscută, dar autoritatea a invocat doar legea și nu a invocat principiile generale ale UE. Și deci Curtea de Justiție UE a dat o hotărâre pe care noi am folosit-o în hotărârea aceasta se stipula că toate principiile Uniunii Europene trebuie să se considere în momentul în care se aplică legislația comunitară. Și un ultim exemplu, un al patrulea exemplu. Formularea dreptului național. Cetățeana care se plângea a a atras atenția asupra unui proiect legislativ din Finlanda care se referea la transpunerea dreptului comunitar pe tema dreptului vânătorii. Se spunea că proiectul de lege finlandez nu corespunde dreptului comunitar în domeniul vânătorii. Iar ombudsmanul a spus că nu ne putem ocupa de subiecte care au de-a face cu biologia, cu diversitatea speciilor sau alte subiecte similare. Și deci, de fapt, nu poate să dea o sentință despre felul în care Parlamentul Național a pus în aplicare legislația europeană. Aceste chestiuni trebuie să fie întotdeauna decise la Curtea Europeană de Justiție. Încă un exemplu. În legătură cu principiile bunei administrări, celerității muncii și transparenței. În cazul nostru e vorba de siguranța alimentară. și de legislația Uniunii în domeniu. Cetățeanul care se plângea spunea că n-a primit nicio informație de la autoritățile care sunt responsabile pentru respectarea legislației Uniunii, iar uh, autoritatea uh, a luat poziție și a spus că există dificultăți în interpretare și de aceea autoritatea finlandeză a trebuit să se adreseze unei autorități din alt stat membru și comisiei pentru ca să roage să fie interpretat uh, conținutul acestei probleme. Dar totul sub uh, dorința de confidențialitate, pentru că era vorba și de informații confidențiale aici. S-a încercat găsirea unei modalități corecte de interpretare, dar în acest proces, de fapt, nu trebuia să se lucreze atât de mult. A durat foarte mult, dar autoritatea ar fi trebuit să ia o hotărâre și pe baza aceasta petiționarea ar fi, a putut, ar fi putut să-și uh, obțină rezult, rezultatul de la uh, instituția de la care o ceruse mai întâi. Apoi, principiul loialității este foarte important, pentru că petiționarea spusese că um, uh, vama vămile se ocupaseră foarte mult nu tratase corect um, taxele valmale pe care le avea de plătit. Dar uh, interpretarea acestor uh, principii trebuie să fie făcută și atunci când e vorba de libera circulație a mărfurilor. În final, doamnelor și domnilor, doamnă, domnule președinte, am și eu două rugăminți. În primul rând, modalitățile de luare a deciziilor la, în cazul legislației europene, în ceea ce privește aspectele sociale, s-a de- luat decizia um, că hotărârile se vor lua cu o majoritate calificată, cu o majoritate um, absolută, ceea ce a îngreunat foarte mult uh, deciziile și deloc nu um, servește încrederii reciproce. Dacă la procedura legislativă nu pot fi, de exemplu, elaborate compromisuri care să fie pertinente. Instituția ombudsmanului este reglementată în felul următor. Deci noi când am transpus uh, legislația privind protecția datelor, am văzut că se presupune existența unui sistem de control care să îl controleze și pe ombudsmanul național. Însă în legislația finlandeză scrie că ombudsmanul este cel care este responsabil cu controlul altor actori, altor părți implicate. Și deci, atunci când se prevăd noi mecanisme de control la nivel european, trebuie să ne gândim și la poziția ombudsmanilor naționali, pentru că ombudsmanul național este controlul uh, suprem, organul de control suprem la nivel național. Vă mulțumesc, spune președintele, iar acum dau cuvântul următorului vorbitor, care vine din Portugalia și e vorba de doamna Tereza Anjuniu. Îi dau cuvântul. Mulțumesc! Bună seara! Voi începe prin a mulțumi tuturor. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru că, având în vedere că este foarte târziu și fiind am avansat foarte mult în aceste lucrări și pentru că uh, vicepreședintele, președintele nostru este vicepreședintele Comisiei pentru Petiții, uh, vreau să mulțumesc foarte mult pentru uh, faptul că suntem aici astăzi. După cum știm, Uniunea Europeană se bazează pe drept pentru ca să își stabilească prioritățile și politicile în statele membre. Obiectivul său este construirea unei uniuni mai puternice și de aceea nu avem uh, multe dubii în ceea ce privește nevoia de aplicare uniformă a dreptului uh, european în toate statele membre uh, pentru a avea o legislație de calitate care să poată să garanteze eficiență la nivelul implementării, aplicării și respectării. Nu am uh, niciun dubiu că prin natura sa, ombudsmanii naționali uh, și, uh, desigur, dincolo de instituții, um, e vorba că, dincolo de acesta, trebuie să facem o scurtă istorie. Direitos humanos, plenamente conforme com os princípios de Paris. În uh, Portugalia, uh, oficiul nostru uh, are ca principală sarcină garantarea libertăților și drepturilor fundamentale ale cetățenilor noștri. Evident, deținem și o funcție de control asupra autorităților publice. Este foarte important ca justiția să prevaleze inclusiv în caz de echitate, egalitate. Trebuie de asemenea să asigurăm echilibrul, echilibrul între legalitate și posibilitatea lor unor măsuri și acțiuni. În ce privește cetă- drepturile cetățenilor, Uh, trebuie să îi protejăm pe aceștia împotriva unor încălcări, fie din partea altor uh, persoane fizice sau din partea autorităților. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că legislația europeană este uh, întocmai aplicată fără să fie în detrimentul cetățenilor europeni. În același timp, sunt uh, uh, tot felul de organizații, instituții cu care uh, avem o cooperare, uh, chiar dacă nu uh, avem legături instituționale formale. Așa colaborăm și cu Ombudsmanul European. Tema noastră de astăzi, implementarea legislației europene și supravegherea acesteia, este esențială și o premisă pentru un eh, nivel armonizat al implementării eh, legilor europene, respectiv este premisa eh, unei veritabile cetățenii europene. E foarte important ca în aplicarea legii să aibă un cuvânt și de spus și ombudsmanul. Cetățeanul uneori nu se poate administra, nu se poate adresa niciun alte niciun alt arbitru neutru decât ombudsmanul. Acum câteva cuvinte despre ce facem concret în Portugalia. Partea mandatului ombudsmanului portughez este să explice înțelesul fiecărui drept fundamental, fiecărui drept cetățenesc în cursul anilor, uh, instituția noastră a elaborat o abordare holistică, cuprinzătoare, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg din legislația europeană. Am uh, desfășurat multe campanii, traininguri, uri uh, diferite activități cu diferite grupuri eh, ținte, de la grupuri, organizațiile de aplicare a legii, la autorități publice locale, forțe de securitate și multe altele. Scopul este să, ca mesajul nostru să ajungă la toți cetățenii. Eh, iar în plus, eh, o provocare deosebită este să facem, să realizăm o comunicare cu cetățenii pe înțelesul acestora pentru că nu este ușor să uh, organizeze această comunicare pe înțelesul tuturor și încă pe deasupra și într-o manieră descentralizată. Trebuie de aceea să facem un efort considerabil pentru a uh, ne face înțeleși, dar este un efort, uh, efort necesar. Chiar și în această eră digitală, nu de, nu de altă, dar uh, tocmai în această era a șanselor uh, digitale avem și eu un clivaj digital foarte mare. Și trebuie să reducem, uh, prin măsurile noastre, distanța dintre cetățeni și autorități, instituții. Trebuie să contribuim la păstrarea sau refacerea încrederii între cetățeni și instituții. Așadar, în plus, trebuie făcută legătura între standardele legale și cele sociale, pentru că de multe ori acestea diferă. Deci, cred că este foarte important să avem o implementare corectă, adecvată, dar și să ne asigurăm că mesajul legat de această implementare ajunge unde trebuie. În plus, evident că trebuie uh, să facem ce, și să și facem ce propovăduim, nu doar să uh, vorbim despre anumite standarde. Știți că în lumina tuturor acestor chestiuni apar tot felul de cazuri în care oamenii citează uh, Carta Drepturilor Fundamentale, uh, citează Constituția portugheză, care include foarte multe din drepturile fundamentale, dar uh, ombudsmanul nu este legat întotdeauna de cadrul de reglementare pe, invocat de petent. Acolo unde consider pertinent, ombudsmanul poate face trimitere la legislația europeană. Și am observat în cursul anilor că de multe ori am reușit prin activitatea noastră să realizăm o activitate de educare juridică a grupului nostru țintă de exemplu, inegalitatea accesului la un loc de muncă, de pildă pentru persoană cu o anumită vârstă și accesul acestora la anumite profesii, am reușit să reacționăm invocând un un cadru de reglementare mai larg care cuprinde inclusiv jurisprudența Curții Europene de Justiție, ceea ce conferă valoare adăugată poziției ă, formula sau avizului formulat de ombudsman. Deci, odată ce constatăm că ă, fondul ă, petiției, reclamației este întemeiat, ombudsmanul poate să-și aleagă instrumentele uh, pe care le consideră adecvate pentru a rezolva această, uh, această problemă. De pildă, vârsta, limita, vârsta limită pentru anumite încadrări în muncă nu ar trebui să fie un criteriu. Și uh, există pentru asta un temei juridic. De asemenea, legislația pe eh, care aduce atingerea acestor drepturi și elemente de discriminare trebuie monitorizată. De pildă, când un stat membru, eh, există cazuri în care un stat membru își tratează cetățenii mai prost decât alt stat eh, membru. Într-un caz particular, din, de pe urma schimbării unei schimbări legislative, um, oamenii, uh, în, de pildă arhitecții, n-au putut uh, să-și exercite meseria dincolo de anumită uh, vârstă. Dar au putut o face într-un context european mai larg. Sesizarea ombudsmanului în acest sens a determinat legiuitorul să opereze o modificare în legislație. Apoi, uh, un alt caz uh, în care ombudsmanul a generat o modificare legislativă este vis-a-vis -vis de elementele de siguranță din tenerele de joacă pentru copii. Legislația națională, în acest caz, uh, nu se conforma cu normele europene în materie. Deci am consultat măsurile tehnice din directiva europeană pe care le-am luat ca temei și ne-am asigurat că aceste normative au fost implementate uh, efectiv și în uh, țara noastră. Există și o altă categorie uh, de reclamație în care ombudsmanul poate avea un rol educativ Uh, important. Ombudsmanul de multe ori, prin acțiunile sale, nu face altceva decât să explice uh, legislația europeană atunci când publicul nu înțelege, sau unii cetățeni cel puțin, nu înțeleg uh, mesajul și impactul acestei, acestei legislații europene. De pildă, în legislația de mediu, și în materie de poluare. De multe ori, cetățenii sunt expuși la măsuri de restricționare a traficului cu autoturisme în centrul orașelor mari. Evident, uh, aceste măsuri sunt uh, necesare, dar este important să se înțeleagă motivația, motivul care stă la baza acestor măsuri, pentru că pentru o mare parte a populației protecția mediului nu este ceva înțeles în toate detaliile. Oamenii consideră că mediul lor este protejat implicit și nu cunosc eforturile și măsurile care sunt luate pentru protecția mediului. Noi trebuie să ne asigurăm că uh, protecția mediului se face însă și în concordanță cu legislația europeană. În Portugalia, ombudsmanul uh, este și uh, oficiul care garantează respectarea drepturilor omului și drepturilor fundamentale. De aceea, de aceea ne preocupă modul în care eh, se pot implementa eh, anumite dispoziții eh, de la nivel european într-o manieră descentralizată în plan național și local. Ne interesează ca în toate aceste procese de implementare drepturile omului și echitatea, egalitatea și nediscriminarea să fie respectate în tocmai. Fără îndoială, mai sunt multe de făcut. Trebuie să ne intensificăm uh, activitățile de protecție a diferitelor drepturi și asta se realizează nu în ultimul rând prin uh, schimbul de bune practici, prin uh, schimbul de opinii și, așa cum s-a menționat și de către antevorbitoarea mea, trebuie să devenim conștienți de putere și impactul inițiativelor um, uh, cetățenești. Excellent presentation tu. Mulțumesc și pentru această prezentare excelentă și acum, doamnelor și domnilor, deschidem dezbaterea, dialogul. Avem deja câteva înscrieri la cuvânt. Mai întâi, domnul Robert Mamatov din uh, Senatul Poloniei. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie ma mojej koleżanki, pani Sylwii, więc nie będę się... Mulțumesc, domnule președinte. Văd că doamna Silvia că nu mai este în sală, deci nu mă voi referi la intervenția domniei sale. Există o comisie pentru drepturile omului și pentru statul de drept în Senatul polonez Uh, căreia uh, orice cetățean polonez uh, îi poate adresa o plângere sau o petiție referitor la vreo încălcare a drepturilor sale. Oricine poate înainta o petiție, fie că vorbim de persoane individuale sau de grupuri de cetățeni. Acum, uh, problemele care țin de uh, libertatea de credință, de accesul la drepturi, la sănătate, uh, tot ce ține de funcționarea trezoreriei naționale, de organizarea serviciilor de poliție și a forțelor militare, dreptul la asociere, libertatea presei, ehm, publicității, accesul la informații, eh, drepturile consumatorilor, drepturile omului, eh, statul de drept. Toate aceste eh, domenii intră în competența comisiei acestea și ea le stă la dispoziție cetățenilor. Comisia aceasta cooperează foarte bine cu ombudsmanul Poloniei. și această comisie are un rol al său propriu, în vreme ce instituția ombudsmanului îl are pe al său, iar cooperarea este una bună și uh, adesea uh, ombudsmanul este contactat direct de către oameni în diverse probleme care îi afectează personal. Și adeseori uh, ombudsmanul uh, răspunde uh, în mod concertat cu Comisia de Specialitate din Parlament, întrucât Comisia poate iniția și o acțiune legislativă. De multe ori, ombudsmanul recomandă uh, amendamente la legislația existentă. Acum, uh, bun, poate că și această cooperare nu este întotdeauna la fel de bună așa cum ar putea fi. Sigur că întotdeauna se poate și mai bine, este loc de îmbunătățiri. Dar această, ca membru în această comisie a Parlamentului polonez vă pot asigura că instituția ombudsmanului în Polonia este vitală, că rolul său este esențial în protejarea drepturilor omului. Și dați-mi voie să adaug câteva cuvinte și despre situația din acea pădure care a fost citată via Loveja. Așa cum uh, spunea și ombudsmanul Portugaliei, este important ca fiecare să beneficieze de un tratament uh, egal. Și în Germania mm, există probleme asemănătoare, dar nimănui nu-i pasă de ce se întâmplă acolo în Germania, nu? Și iată că, bun, uh, ce ne privește, noi mm, am uh, suferit niște atacuri, am dat înapoi până la urmă, ținând cont de uh, reacția puternică a instituțiilor europene, dar ne-am bucurat ca toată lumea să beneficieze de un tratament egal. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ και την Επιτροπή μας και... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, vreau să felicit comisia, comisiile noastre care au organizat acest seminar în comun și de asemenea toți invitații noștri pentru participare. Să știți că am urmărit o bună parte din lucrările zilei din biroul meu pentru că nu puteam fi prezent chiar în sală. Bun, ă, tema pe care vreau să o pun în discuție, când, ne, când vorbim despre drepturile cetățenilor, ă, eu aș vrea să vorbim și despre drepturile deputaților și deputații sunt totuși cetățeni, nu? Și mai mult decât atât, chiar și eurodeputații dispun de anumite drepturi specifice în ceea ce privește imaginea pe care le creează mass media. E o temă pe care am mai abordat-o în cadrul Comisiei de Petiții și iar vreau să o menționez și în cadrul acestui seminar, tocmai pentru că avem printre noi și deputați din parlamentele naționale. Bun, în cazul nostru, în Grecia, Ehm, nu, de, deci, nu există de fapt un pluralism și o informație obiectivă în cadrul mass mediei eh, din eh, Grecia. Și nu există un tratament echitabil, nu discriminator în felul în care este prezentată activitatea noastră în Parlamentul uh, uh European. Eu uh, fac parte din grupul ECR în Parlamentul European, al treilea ca importanță uh, în, actualul, uh, actuala legislatură. Și dacă ne uităm la uh, modul în care mass media uh, din Grecia relatează activitatea Parlamentului European, veți putea constata că activitatea, munca depusă de noi din grupul ECR nu este pusă în valoare. Deci nu beneficiem de o acoperire mediatică uh, echitabilă comparativ cu uh, greutatea noastră politică și cu activitatea desfășurată. Mă refer deci la tratamentul care ne este acordat în mass media publică din Grecia, la televiziune și totuși sunt atâtea echipe de ziariști care sunt prezenți la Bruxelles, la Strasburg, dar nu relatează, nu acoperă și activitatea grupului nostru politic, ca și cum suntem șterși cu buretele, parcă și cum nu am exista. Vrebe vreme ce uh, suntem în prag de noi alegeri europene și atunci uh, cum uh, anume cetățenii greci ar putea să fie la curent cu munca pe care o depunem. Deci de patru ani încoace suntem uh, dați la o parte, pur și simplu uh, am dispărut din peisajul media din Grecia. Sigur că, da, uh, se atribuie totuși un anumit timp uh, de antenă în cadrul viitoarei uh, campanii, dar asta nu va fi suficient. Și sigur că Aș putea chiar să vă trimit, uh, ca, cu titlul de exemplu, uh, o serie de statistici uh, privind modul în care mass media greacă a acoperit activitatea eurodeputaților și veți putea constata că practic noi existăm. Și asta, repet, în pragul viitoarelor alegeri europene și se presupune că trebuie să avem șanse egale, nu? Deci, iată, eu menționez o situație din Grecia, dar mă întreb, cui m-aș putea adresa? Parlamentului European? În plenar? mă pot adresa ombudsmanului european? Cred că m-am am semnalat deja situația Comisiei Europene, dar mă întreb cine va putea lua măsuri. Mr. Joseba. Mulțumim, domnul Marias. Acum Uh, din Spania, vă rog. Gracias, eh, señor presidente, señoras y señores. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În ceea ce privește uh, Spania. Situația este destul de asemănătoare cu cea care ehm, a fost descrisă de către ehm, colega noastră din Portugalia pentru că, ehm, până la urmă, situația ombudsmanului depinde de Parlamentul spaniol. Mă refer aici la instituția cortesurilor, pentru că este mm, o instituție bicamerală. Și Eh, vorbim despre existența unei comisii eh, mixte eh, din partea celor două camere inferioare și superioare a Parlamentului. Deci această comisie mixtă este cea care asigură și protecția împotriva torturii. și la un interval de regulat, dată la șase luni, ombudsmanul prezintă un raport în fața acestei comisii mixte a Congresului Spaniol, care reprezintă deci cele două camere, iar deputații care fac parte din această comisie și dincolo uh, de uh, solicitările pe care ei le pot avea pentru rezolvarea anumitor probleme, anumită importanță, există totuși și uh, inițiativele pe care le poate avea ombudsmanul și de exemplu, Eh, ne-am putea gândi aici la un exemplu eh, de anumită inițiativă de supervizare, dacă îmi permiteți acest term, a eh, muncii desfășurate de către ombudsman. Spre exemplu, s-a încercat o supraveghere a muncii ombudsmanului pe dosarele legate de primirea uh, imigranților clandestini, situațiile în care avem de-a face cu uh, minori neînsoțiți, după cum bine știți, sudul Spaniei constituie una dintre porțile de uh, intrare a imigranților și există multe dezbateri pe această temă. Bun, și aici Uh, dacă se ajunge la o situație de supraveghere a activității unor instituții publice, mai ales în astfel de dosare, sunt lucruri uh, cu anumită importanță. Deci există tot felul de cazuri diferite, dar în ceea ce privește uh, activitatea ombudsmanului, este cu atât mai important pentru a putea vedea cum anume ci în alte state membre, la nivelul activității altor instituții, se lucrează la găsirea unor uh, soluții la problemele ridicate de cetățeni. Valesa, please. Domnul Valesa, acum mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost inspirat de prietenul meu, Maria, să iau cuvântul. Dumnealui a vorbit despre pluralism și despre lipsa de acces la mass media în ceea ce privește situația din țara mea, partidul de la guvernare vorbește cu mare plăcere despre dialog, despre compromis și despre încercarea de a găsi un compromis în uh, domeniul public, în sfera publică. Însă, din păcate, e foarte greu să găsim un compromis, să, să ajungem la un nivel corect de dialog atunci când ei vorbesc numai între ei. Uh, mă refer, de exemplu, la delegația poloneză de acum, de aici. Avem patru delegați din Polonia, toți patru sunt de la Partidul de Guvernare, niciunul dintre ei nu reprezintă opoziția. Deci uh, nu am de gând să comentez acest lucru, dar uh, fiecare poate să decide după propria sa opinie. Dacă ar trebui să fie promovată o astfel de abordare, felul în care partidul de la guvernare a monopolizat dialogul cu forța. Și felul în care acest partid se reprezintă doar pe sine și nu, de fapt, întregul Parlament, prin trimiterea deputaților doar dintr-o parte aici. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Lambrăto, care este uh, membru în Parlamentul European. Mulțumesc! Am vrut să iau cuvântul pe scurt pentru ca să mulțumesc tuturor uh, celor care au intervenit astăzi și în mod special doresc să mulțumesc reprezentanților Ombudsmanului Național la nivelul statelor membre. Am apreciat foarte mult prezentările lor foarte concrete. Care este bilanțul pe care putem să-l facem? Eu nu sunt foarte surprins de ce am auzit aici. Mediatorii au totuși căi de atac destul de limitate, pentru că acțiunile lor se bazează pe convingere mai mult decât pe luarea de decizii. Și deci, în mod evident, rata lor de succes nu poate să fie uh, totală. În general, rolul lor însă este destul de clar și sunt eficienți, atât în aplicarea dreptului național, cât și în dreptul european. Cel puțin în Franța așa este. Ombudsmanul în Franța, care are uh, și cap- capacitatea de a acționa uh, din perspectivă juridică, e destul de eficient. Uh, Văd că majoritatea oratorilor însă au confirmat acest lucru și despre mediatorilor. Se vede că sunt eficienți, de exemplu, și în Polonia, și în Portugalia, și în Finlanda. Sigur că peste tot mai sunt dificultăți, dar se vede totuși că rezultatele sunt concrete. Intervențiile dumneavoastră au fost foarte echilibrate și am înțeles foarte bine ce ați spus. Însă sunt destul de surprins de intervenția reprezentantului medietorului uh, polonez, care din păcate însă a plecat între timp, pentru că dumnealui a făcut o intervenție foarte pesimistă. Uh, eu cred că ne-a dat uh, o părere destul de subiectivă a acțiunii sale. El s-a bazat numai pe două exemple care au fost foarte mediatizate în Europa, um, dintre care unul este o temă foarte delicată, migrația. Nu mă miră totuși că un ombudsman să nu reușească să oblige un stat membru să respecte, state, să respecte legislația uh, europeană, mai ales când statul acela nu dorește să le respecte. Eu cred că e o chestiune de suveranitate aici. Ce este suveranitatea, de fapt? Aș fi vrut să vă dau uh, o definiție, dacă îmi permiteți. Nu e vorba neapărat de ceea ce se spune în tratate, transferul de competențe la un organ supranațional prin intermediul unei decizii juridice. Suveranitatea este altceva, ceea ce le spunea filozoful Carl Schmitt Neamț. Suveranitatea consistă în deciderea excepției, este decizia de a uh, urma, de a nu urma dreptul în momentul în care dreptul respectiv implică um, interesul vital al statului său. Aceasta este ceea ce a decis ombudsmanul, nu dorește să relocalizeze, să, relo, să facă relocarea migranților și își exprimă o concepție metajuridică șmitiană a uh, justiției. Și bineînțeles că atunci ombudsmanul nu mai poate să facă nimic. Aceasta este analiza mea, dacă mi-o permiteți. Mersi beaucoup, thank you very much. Mulțumesc. Dorește altcineva să ia cuvântul, să facă vreo un comentariu, să vă pună întrebări? Dacă nu este cazul, putem să încheiem acest eveniment și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, mulțumesc foarte mult uh, tuturor vorbitorilor care au luat cuvântul astăzi, mulțumesc tuturor participanților la acest eveniment atât de important a fost o platformă necesară, utilă. Mesajul nostru este că avem um, provocări comune pentru instituții, pentru ombudsmani. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez o seară plăcută și, desigur, și o uh, întoarcere uh, sigură spre casă. Mulțumesc!